Dear colleagues, we can... Stimați colegi, putem să reluăm reuniunea noastră. Un călduros bun venit domnului vicepreședinte Katainen. Vom discuta împreună punerea în aplicare a planului de acțiune pentru economia circulară. Pe 16 martie 2016 am mai avut o reuniune cu domnia sa și abia așteptăm să auzim despre progresele făcute de atunci și despre inițiativele Comisiei în următoarea perioadă. Suntem curioși să aflăm când vom avea și raportul privind punerea în aplicare a planului pentru economie circulară. Așa cum știți, Comisia urmărește îndeaproape punerea în aplicare și avem și o reuniune odată la șase luni cu domnul Timmermans. Vă mulțumim că ați fost disponibil astăzi să veniți astăzi să ne vorbiți despre progresele înregistrate și acestea fiind spuse, vă dau cuvântul, după care va urma dezbaterea cu membrii comisiei noastre. Domnule președinte, onorați membrii comisiei, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat încă o dată astăzi aici. Vorbim despre economia circulară. Tocmai astăzi am făcut publică o nouă listă de proiecte la care mă voi referi mai târziu. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să discutăm acum aici despre economia circulară. Cred că sunteți de acord dacă spun că e vorba de o mega tendință în direcția în care se îndreaptă economia mondială. Și trebuie să înțelegem foarte bine cum putem noi să sprijinim această tranziție spre o economie de piață circulară. E un lucru extrem de important, pentru că modelele de afaceri circulare există deja pe piață, dar ele trebuie să fie făcute mai productive. și tranziția e foarte importantă pentru a ne menține modelul social și pentru a putea finanța o societate socială. Așadar, trebuie să înțelegem foarte bine cum putem să sprijinim această direcție. La mai puțin de un an de la adoptarea pachetului pentru economia circulară, mă bucur să pot spune că Comisia a început deja punerea în aplicare într-un rind constant și avem deja propuneri legislative, de exemplu propunerea privind deșeurile, propunerea pentru vânzarea online a bunurilor în legătură cu garanțiile pentru produse, revizuirea regulamentului pentru substanțele de fertilizare, un nou manual revizuit pentru achizițiile publice vezi. Am înființat de asemenea o platformă la nivel european pentru informații privind pierderile alimentare și risipa alimentară și de asemenea am lansat un apel pentru exprimarea interesului pentru proiectul pilot în ceea ce privește acordurile inovatoare. În anii ce urmează, Comisia va continua, bineînțeles, să furnizeze informații în ceea ce privește ritmul punerii în aplicare. În ianuarie 2017 vom avea o comunicare în ceea ce privește planul de acțiune și, de asemenea, trebuie să știți că lucrăm la stabilirea unei platforme pentru finanțarea economiei circulare. Am să vorbesc acum despre ecodesign și despre exercițiul aferent. Ecodesign reprezintă o parte extrem de importantă a economiei circulare, pentru că e un instrument care ne ajută să modernizăm economia, creează stimulente și condiții echitabile pe piață pentru companiile europene și mai ales pentru companiile care importă produse din afara Uniunii. Consider că este un proiect foarte important pentru piața unică, pentru că, practic, ceea ce își propune este un cadru de reglementare unic. Trebuie să înțelegem acest nou instrument din trei perspective. Consumatorii, apoi trebuie să vedem lucrurile și din perspectiva industriei și, în al treilea rând, ca rezultat al instrumentului ecodesign, să vedem cum putem contribui la protecția mediului. În ceea ce privește consumatorii, cea din tâi perspectivă, Reducerea consumului energetic nu este numai responsabilitatea guvernelor sau a legiuitorilor. Responsabilitatea poate fi și a consumatorilor, care pot lua decizii conștiente zi de zi atunci când achiziționează anumite produse. Pentru a implica și mai mult pe consumatori, dacă implicăm și mai mult pe consumatori, vom putea să modernizăm mai repede întreaga industrie. Așadar, directiva Ecodesign este și un important instrument de conștientizare. În acest fel, putem să înlesnim aceste decizii conștiente pe care le pot lua consumatorii. Organizația care reprezintă consumatorii europeni estimează că putem face economii anuale de 450 de euro pe gospodărie. Noi estimăm chiar o cifră un pic mai optimistă pentru o gospodărie tipică, estimăm o economie de 500 de euro anual. Aceste decizii conștiente pot duce la economii semnificative în cheltuielile unei gospodării tipice. Să vedem acum perspectiva mediului de afaceri. Această directivă își propune să întărească piața unică prin stabilirea unor standarde comune, prin uniformizarea cadrului de reglementare și prin facilitarea investițiilor. De asemenea, orientăm investițiile către energiile regenerabile se estimează că directiva ecodesign poate să ducă la o economie anuală de 55 de miliarde, de fapt un venit în plus de 55 de miliarde pentru mediul de afaceri. Așadar, toată lumea are de câștigat, atât industria cât și consumatorul. Nu vorbim doar de produse individuale. Dacă cumpărăm un televizor care economisește curent electric, nu am făcut nimic. Dar dacă ne gândim la milioanele de gospodării și milioanele de produse, atunci înțelegem că toate acestea contează. De la începutul, de la debutul acestei directive ecodesign, am economisit energie echivalentă cu consumul anual al Italiei. Așadar, cine spune că această directivă nu a făcut mare lucru, pierde din vedere imaginea de ansamblu. Până în 2030 putem să economisim echivalentul consumului anual al Suediei. Deci dacă adăugăm consumul Suediei la consumul Italiei, vedem ceea ce putem obține dacă această propunere va fi acceptată. Iată, aveți ocazia să vă implicați în această tranziție. Așa cum spuneam, astăzi am publicat o listă Sunt șase elemente pe lista respectivă cu diverse obiecte electrocasnice sau care sunt folosite în gospodărie. Aceste șase categorii au fost selectate ca urmare a potențialului de economisire a consumului de curent electric. Lista astfel are la bază acest potențial de contribuție. Dacă propunerea este acceptată, atunci europenii pot să folosească aceleași electrocasnice pe care le folosesc astăzi, însă în același timp să economisească curent electric. Și în același timp, în mediul de afaceri va beneficia de condiții mai echitabile avem un eveniment organizat împreună cu organizația reprezentantă a consumatorilor. Pentru lansarea acestei liste i-au sprijinit eforturile noastre și consideră că e o soluție și pentru crearea de noi locuri de muncă, dar și pentru creșterea productivității. Am să vorbesc acum despre pachetul legislativ privind deșeurile și, respectiv, îngășămintele. Dacă avem în vedere ciclul de viață al produsului, vedem că acest pachet legislativ privind deșeurile este un element central în economia circulară și sperăm să avem acordul colegiuitorilor în următorul an. Mulțumim sprijinului primit din partea Parlamentului European. Am primit un număr impresionant de amendamente. Urmărim îndeaproape activitatea curentă a Comisiei ENVI. Am înțeles că ați discutat amendamentele în septembrie și din discuțiile purtate am înțeles că, în general, le sprijiniți și sunteți de acord. Dar, de asemenea, înțeleg că sunt și multe aspecte pe care încă nu ați apucat să le discutați. Aș vrea să vă spun încă o dată că puteți beneficia de sprijinul nostru tehnic în analizarea propunerilor privind deșeurile. Așteptăm votul în comisie, înțeleg că va avea loc undeva în ianuarie anul viitor. Și în discuțiile de la nivelul grupului de lucru al Consiliului am înregistrat progrese. În ceea ce privește regulamentul pentru îngrășăminte, este prima propunere adoptată în cadrul Planului de Acțiune pentru Economia Circulară. Se sperăm să ducem astfel la înlocuirea unor materii critice, materii prime extrem de importante, de exemplu fosforitul. Mă bucur să văd că discuțiile la nivelul Consiliului au început deja în ceea ce privește această propunere și că ea este analizată și în Parlament. Propunerea va duce de asemenea la un plus de durabilitate prin limitarea contaminanților cu comportament toxic binecunoscut, în special cadmiul. Comisia analizează modul în care putem finanța înlăturarea cadmiului prin instrumente economice pe care le avem la dispoziție, de exemplu EFSI sau Planul de Investiții pentru Europa. Aș vrea acum să mă refer la aceste instrumente, EFSI în primul rând. EFSI reprezintă o oportunitate extrem de importantă pentru economia verde și reprezintă de asemenea o contribuție concretă pentru investițiile verzi. Aproape o treime din investițiile finanțate prin EFSI sunt proiecte care contribuie la protecția mediului. Am să vă dau câteva exemple. Reciclarea hârtiei este un proiect de economie circulară în Spania care promovează utilizarea locală a hârtiei reciclate. Un alt proiect care susține chimia regenerabile în Italia. Prin procese tehnologice inovatoare pentru producerea bioplasticelor sau a substanțelor chimice. Un alt exemplu vine din Finlanda, unde EFSI finanțează o nouă unitate de producție pentru o moară de celuloză bazată pe energie regenerabilă. Evident că dorim să creștem numărul de proiecte de protecția mediului finanțate din EFSI. Dat fiind succesul general al acestui instrument de finanțare în primul său an, Comisia a propus să extindă durata sa până la finalul anului 2020. Astfel, investiția totală va fi de 500 de miliarde de euro. Date fiind obiectivele din acordul de la Paris, Comisia propune de asemenea ca cel puțin 40% dintre proiectele finanțate prin EFSI să contribuie la acțiunile de reducere a schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivele COP21 și alte instrumente de finanțare, de exemplu uh, fondurile LIFE, vor fi explorate combinat și cu alte instrumente financiare, de exemplu ESIF, acolo unde această combinație duce la valoare adăugată. Un bun exemplu este în Franța, un proiect care are ca scop dezvoltarea unei economii cu amprenta de carbon redusă și scopul proiectului este ca regiunea să aibă amprentă de carbon zero până în 2050. Uh, which highlights commitment to sustainability. Câteva cuvinte despre programul Comisiei tranziția spre economie circulară și nevoia pentru o mai bună aplicare a legislației privind protecția mediului sunt două elemente cheie. În afară de raportul privind punerea în aplicare, pe care deja l-am menționat, în 2017 vom avea cinci inițiative cheie. În primul rând, o strategie pentru uh, reciclarea plasticului și reutilizarea plasticului, încercând să evităm pe cât posibil deversarea de deșeuri plastice în mări și oceane. În al doilea rând, o, o propunere legislativă pentru reutilizarea apei, cu standarde calitative minime. În al treilea rând, și tot referitor la apa potabilă și la resursele de apă, vom propune o refizuire a directivei privind apa potabilă pentru a răspunde direct îngrijorărilor cetățenilor pe inițiativa 2013. În al patrulea rând, o inițiativă care abordează interfața dintre produse, substanțe chimice și deșeuri. Și în cele din urmă, avem în vedere și un cadru de monitorizare pentru a evalua progresele înregistrate de Uniunea Europeană în această tranziție către economia circulară, aceasta din urmă ca răspuns la inițiativa dumneavoastră, domnule Lavia, și la comentariile primite de la membrii acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult, aștept acum observațiile dumneavoastră. Start. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Katainen vom uh, începe prima rundă de întrebări cu coordonatorii și am să-i dau pentru început cuvântul lui Karl-Heinz Florenz. Îi invit pe coordonator să se încadreze fiecare în câte două minute, dar pentru că avem o listă de vorbitori înscriși care cuprinde 30 de persoane și vă mulțumesc anticipat pentru cooperare. Domnule Carlaiț Florenț. Florenz. Da, mulțumesc, am să încerc. Vă mulțumim pentru prezență, domnule Katainen. Ați uh, și acceptat acest lucru cu ocazia audierii dumneavoastră și vă mulțumim că vă respectați promisiunea. Dacă analizăm evoluțiile din ultimii ani um, am ajuns și la anumite uh, distorsionări, precum uh, becurile și toate reglementările din jurul acestor, dar acum, iată, percepția s-a mai schimbat cu economia circulară și, de asemenea, și cu eficiența resurselor, care constituie un punct esențial. Mie mi se pare că acum, în sfârșit, s-a înțeles la Direcția Generală pentru Mediu uh, din, de la nivelul Comisiei că politica de mediu să nu constea doar din sancțiuni, ci dintr-o concepție a procesului industrial, astfel încât să rezulte cât mai puține deșeuri. În al doilea rând, cum anume se respectă reglementările europene? Dacă v-aș enumera câte reglementări europene au fost adoptate aici cu o mare unanimitate și cu uh, cât uh, de lăsare se aplică în statele membre și la noi în Germania, atunci aș avea o listă imensă. Eu v-aș ruga însă să uh, aveți mai mare grijă la aplicarea acelor reguli care au fost adoptate. A doua întrebare vis-a-vis -vis de economia circulară. Aici avem o problemă cu interfața dintre deșeuri și uh, industria chimică. Comisia și înțeles acest lucru și este, are în curs de redactare un nou document și vrem să știu uh, uh care este situația acestui document, cum anume poate fi integrat în uh, economia circulară. Și cât mai am la dispoziție, deja <laughs> mi-am depășit timpul. Deci, celelalte întrebări pe care mi le-am notat, vi le voi transmite prin poștă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte Katainen, pentru prezență. Trei uh, întrebări din partea mea, dar mai întâi aș dori să fac o observație uh, preliminară. Um, propunerea cu privire la economia circulară, care a fost uh, de asemenea sintetizată printr-un uh, plan de acțiune, ne-a surprins oarecum că nu se regăsește și într-o propunere legislativă. Pentru că um, altfel nu vom putea să-și obținem beneficiile pe care le avem în vedere. Uh, Ați menționat directiva cu privire la ecodesign și spuneați că se va baza și pe proprietăți energetice. Este un aspect uh, pozitiv. Noi considerăm că legislația cu privire la ecodesign este fundamentală pentru economia circulară, pentru că decide din ce vor fi compuse viitoarele produse. Înțeleg că sunteți încrezător, dar vă întreb ce măsură veți face o propunere astfel încât să existe claritate în ceea ce privește mm, materialele folosite prin metode durabile. Un al doilea aspect se referă la plastic. V-ați referit la deșeurile marine. Însă aici se mai specifică doi pași, o nouă strategie pentru plastic în economia circulară pentru 2017 și introducerea unor acțiuni specifice pentru reducerea deșeurilor marine, implementând astfel și obiectivele de dezvoltare durabilă 2020. Aș dori să um, oferiți o situație la zi vis-a-vis -vis de cele două elemente și aș dori să știu dacă Comisia lucrează deja la revizuirea cadrului pentru plastic și dacă există planuri concrete pentru statele membre pentru reducerea deșeurilor marine și cum anume veți încuraja statele membre pentru a face schimb de bune practici. Spun și acest lucru pentru că, la urma urmei, Statele membre sunt cele care vor trebui să implementeze politicile Comisiei Europene și trebuie să ne asigurăm că vor și face acest lucru și că ce e pe hârtie se și pune în aplicare în statele membre. Și un ultim punct în ceea ce privește mediul marin. Există câteva inițiative voluntare bune din partea industriei și a ONG-urilor, însă aș dori să solicit Comisiei să propună măsuri robuste pentru a asigura uh, Uh, că se va reduce aruncarea în mare, în mediul marin, a componentelor de plastic până cel puțin 2017. Mulțumesc, domnule Demesmaker. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Katainen. Am să-mi vorbesc uh, limba maternă, olandeză. Domnule comisar, în calitate de raportor din umbră pentru pachetul economie circulară, aș avea câteva întrebări punctuale. În primul rând, tema inovației, care reprezintă una din calitățile planului de acțiune. Așa numitele acorduri de inovare sunt uh, importante pentru a depăși uh, sau a identifica anumite bariere legislative și aș dori să susțin ceea ce a spus dumneavoastră. În anumite state membre s-au făcut pași în această direcție, precum uh, proiectul North Sea Research Roundabout, care a demarat anul acesta și la care participă și țara mea. O primă întrebare. Ne puteți da detalii cu privire la situația actuală în ceea ce privește proiectele uh, de cercetare în domeniul inovării. Și în al doilea rând, există acum și măsuri care vizează deșeurile din construcții. 2016 fusese anunțat un protocol voluntar de reciclare. Ne puteți spune și care este situația în acest domeniu și care este raportul dintre obligațiile vis-a-vis -vis de deșeurile din construcții și aceste inițiative voluntare. Oare se impune acum stabilirea unor obiective noi în ceea ce privește deșeurile din construcții pentru 2025 și o a treia întrebare. Planul de acțiune conține măsuri concrete pentru stimularea utilizării materiilor prime secundare. Este o prioritate pe care de asemenea vrem să o susținem. Și sigur, uh, ideea este să evităm de la, din capul locului producția de deșeuri. Asta e un aspect important pentru economia circulară. Cu alte cuvinte, avem nevoie de o politică bine gândită pentru ca pe termen lung să putem evita crearea de deșeuri. Ce are de gând Comisia așadar în acest caz? Și încă ceva, domnule comisar, am fost raportor și pe biodiversitate, raport care a fost deja adoptat. Aveți uh, informații noi în ceea ce privește uh, așa numitul fitness check în acest domeniu și ne puteți uh, spune dacă directiva cu privire la natură este și implementată 100%. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezența, domnule comisar Katainen. Trebuie să încep prin a spune că eu mă simt oarecum prins într-un cerc ciudat aici, care nu are nicio legătură cu economia circulară invităm uh, semestrial Comisia, respectiv vicepreședintele Comisiei, pentru a ne ține la curent cu evoluțiile din acest pachet, pentru că nu prea eram noi siguri că Comisia va și implementa ce a promis să facă în acest uh, domeniu. Acum am senzația că domnul comisar încearcă să ne convingă despre toate aspectele frumoase ale economiei circulare. Dar acesta este și motivul pentru care vă invităm semestrial. Noi credem în economia circulară, considerăm că este o tranziție esențială a economiei europene și de aceea și facem presiune asupra Comisiei pentru a face mai mult decât face deja în momentul de față, pentru că este necesar. Dacă mă uit la planul de acțiune și toate acțiunile problemele specifice, aproape toate dintre acestea au suportat amânări. Și poate că este o coincidență faptul că astăzi, când sunteți dumneavoastră aici, uh, există un alt anunț în această privință vis-a-vis -vis de ecodesign. Eu sper că data viitoare, peste șase luni, nu voți anunța doar noi inițiative, ci ne veți putea Uh, aduce informații și vis-a-vis -vis de ceea ce s-a implementat până acum. Mă bucură comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de ideea că Europa ar trebui să fie mare pe chestiunile majore și economia circulară este un aspect principal. Domnul Timerman s-a mai referit la această chestiune, dar nu l-am auzit niciodată pe președintele Comisiei vorbind de acest lucru. Și am senzația că președintele Juncker și staful dânsului consideră că în continuare este un aspect minor. Și dacă citești uh, Economist, uh, acolo se spune că Comisia folosește același tip de populism um, nepropunând ceea ce ar trebui propus. De asemenea și în ceea ce privește prăjitoarele de pâine și știu că știți la ce mă refer. Ce este necesar până la urmă este o schimbare de abordare și nu doar la nivel de limbaj, ci și la nivel de fapte din partea Comisiei. Sigur că nu știu ce conține pachetul cu privire la ecodesign, dar vom vedea. Încă o întrebare după care voi încheia, domnule președinte. Chestiunile care vizează eficiența resurselor erau înainte integrate în procesul semestrial. Acum au ieșit din acest proces. Uh, aveți în vedere readucerea lor în acest proces? Pentru că noi considerăm că este un lucru important. O ultimă întrebare cu privire la ecodesign. Propunerea se concentrează doar pe energie sau și pe utilizarea resurselor? Pentru că, până la urmă, este partea esențială din următoarea fază pentru ecodesign. Mulțumesc foarte mult, doamna Conicina. Mulțumesc. Aș avea și eu câteva întrebări. Ca și ceilalți colegi care au intervenit înaintea mea, mă bucur și eu să pot spune că ecodesignul nu reprezintă o nimica toată, ci un element major. Și am așteptat deja destul de mult acest proiect pentru că de la începutul acestei perioade legislative ni se tot propune acest proiect legislativ. Eu cred că este important că atunci când va veni această propunere să se și găsească soluții care vizează economia circulară, deșeurile și așa mai departe. Însă așteptăm de mult timp deja și e necesar să se ajungă în sfârșit la o decizie și aș dori să știu ce, care considerați dumneavoastră că ar fi un calendar uh, realist pentru această directivă. În al doilea rând, în ceea ce privește anumite inițiative din ultima vreme, de fapt ne-ați vorbit de ele și aș vrea să știu ce propuneri concrete veți avea în privința acestor inițiative, ca de pildă pentru mărci? Și o a treia chestiune care se referă la tratamentul energetic al deșeurilor. Pentru că eu cred că este important ca deși avem anumite doleanțe, totuși să păstrăm contactul cu realitatea și mi-aș dori ca măcar să învățăm mai multe în ceea ce privește evitarea creării acestor deșeuri. Mă tem că în majoritatea statelor membre uh, evoluează în direcția îngropării în pământ a deșeurilor decât a utilizării acestora din punct de vedere, valorificării din punct de vedere energetic. Domnul Eckhout. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Planul de acțiune l-ați anunțat acum un an, uh, părea unul ambițios. Și dacă ne uităm acum ce s-a întâmplat cu el, este oarecum dezamăgitor. Astăzi anunță copilul la directiva privind ecodesign-ul. Iată, la un an, distanță, colegii mei au formulat uh, întrebări și vis-a-vis -vis de alte teme unde nu s-a întâmplat nimic, sau cel puțin am văzut noi nimic. Deci după un an de plan de acțiune, uh, Iată, nu avem rezultate prea bune în momentul de față, dar haideți să ne concentrăm asupra ecodesignului. Ați uh, menționat elementele, număr de 6 pe listă. Acum, uh, inițial erau 12, acum au mai rămas 6. Uh, Trebuie să existe motive întemeiate pentru acest lucru. dacă se folosește ecodesignul, atunci se folosește mai puțină energie, deci uh, e mai ieftin pentru consumatori. Este mai bine și din punct de vedere al independenței energetice, în special în Europa de Est. Industria europeană devine mai competitivă pentru că suntem mai buni în crearea de dispozitive eficiente. E mai, bun, e mai bine pentru climă. Deci singura problemă rămâne faimoasa povară administrativă. Și am, i-am întrebat pe cei care repetă această mantră. Ce vă deranjează dacă mergeți la un magazin și nu mai găsiți decât dispozitivul mai eficient și nu mai puțin cel și nu și cele mai puțin eficiente. Și până la urmă este vorba doar de tabloidele englezești. Și Comisia nu face decât să uh, dea curs acestor manipulări populiste pentru că a scos de pe listă, să spunem, prăjitorul de pâine britanic. A mai rămas pe listă congelatorul, da, lada frigorifică. Uh, alt element iar a dispărut, dar uh, datorită criticilor tabloidelor uh, britanice, iată că lista s-a scurtat. Și propunerea de ecodesign, prima pe care o înaintează Comisia din cadrul planului de acțiune, uh, nu este neapărat un bun start. Domnul Pedicini, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, v-am ascultat prezentarea și sper că nu va rămâne doar la nivelul vorbelor, ci va fi și pusă în uh, practic, astfel încât să trecem de la modelul nostru economic linear la cel circular. Ați vorbit despre dezvoltare și implementarea economiei circulare. Mă interesează în special aspectul uh, plasticului care ajunge în mediu, în special în mediul marin. Însă un pas indispensabil pentru a face această tranziție trebuie să constea în eliminarea tuturor subvențiilor directe și indirecte pentru uh, materiile prime fosile. Înțeleg că e dificil în condițiile în care portofoliul dumneavoastră include atât energia cât și industria producătoare Deci ar trebui eliminate toate aceste subvenții. Dar ce se întâmplă dacă Comisia nu ține cont de rezoluțiile Parlamentului European care reprezintă expresia democratică a dorinței cetățenilor europeni? Vrea Comisia să protejeze sănătatea cetățenilor europeni sau doar interesele multinaționalelor în domeniul uh, petrolier. Mulțumesc, uh, doamna Dornano. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi. Crearea economiei circulare se traduce în primul rând prin pachetul privind deșeurile și revizuirea acestor patru directive arată voința Parlamentului de a concretiza măsurile preconizate în comunicarea Comisiei din decembrie 2015. Ori aceste revizuiri extrem de dificile, 1700 amendamente uh, depuse, arată cât de complicat este să se realizeze această economie circulară. Regret că, deși drumul uh, pe care l-am luat și care e pavat cu bune intenții, nu duce în direcția cea bună. Ne gândim în această fază de pregătire ce s-ar mai putea face încă. După cum știți, proiectul de la raport a suscitat aviz motivat din partea Senatului francez și austriac, care reproșează că nu respectă principiul subsidiarității. Ce privește stimulentele fiscale, precum și Uh, toate măsurile constrângătoare, acesta cred că reprezintă singurul motor al instituțiilor europene pentru economia circulară. Totuși, sunt atâtea poveri administrative care uh, nu ajută la fluiditatea economiei europene, succesul nu va fi pe măsură. În schimb, se constată că asociații în metropole europene uh, sau de realizări la nivel local există pentru a dezvolta realmente economia circulară. Uh, numeroase articole de presă arată că aceste inițiative se bazează pe voluntarismul cetățenilor, pe mici structuri de economie circulară care funcționează fără prea mult formalist și fără prea multă birocrație. Se cunoaște de asemenea exemplul întreprinderilor care au uh, internalizat colecta și reutilizarea uh, produselor uzate, dar asta e doar un exemplu la nivel de întreprindere. Însă puterile publice pot și ele să preia acest exemplu și să-l generalizeze. Aș dori să am opinia noastră în legătură cu metodele pe care ar trebui să le folosească instituțiile. De altfel, lupta împotriva uh, uzării programate a uh, produselor face parte din principiile uh, economiei circulare circulare uh, și mai ales în cazul bunurilor importate din Asia de Sud-Est și care sunt vizate în primul rând de această critică. Comisia uh, trebuie să folosească economia circulară pentru a revaloriza utilizarea bunurilor uh, importate în Europeană și pentru a încuraja relocalizarea industriilor noastre. Cum înțelege Comisia să remedieze concret această chestiune legată de uzarea morală programată a bunurilor. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc și acum după acest prim grup de întrebări dăm cuvântul domnului vicepreședinte Katainen pentru a răspunde la aceste prime întrebări. Mulțumesc foarte mult. recunosc că munca, toată munca noastră făcută este inutilă, uh, prea, vine prea târziu și fără efect. Uh, dar uh, în momentul în care Parlamentul va aproba primul pachet al Comisiei, atunci vom avea un bun început. Asta încă nu s-a întâmplat. Voi fi dornic să aștept până când Parlamentul și Consiliul vor reuși să aprobe prima propunere legislativă venind de la Comisie, pentru că va fi un bun început în promovarea economiei circulare. Spuneam că o să vă provoc pentru că și noastră mă provocați pe mine. Așadar, am spus deja că avem o propunere legislativă privind deșeurile. Am înțeles că veți vota asupra ei în ianuarie. De ce în ianuarie? De ce nu în decembrie? Este vreun motiv? cu cât mai repede, cu atât mai bine. De ce să așteptați până în ianuarie? Regulamentul privind îngrășămintele. ce cu el? Și ele la noastră. E de luni de zile în Parlament. Nu ne-a luat nouă atât de mult să propunem o legislație. Deci cred că suntem cu toții în aceeași barcă. Înțeleg că politic este foarte dificil să avem compromisuri pe aceste chestiuni, dar haideți să nu criticăm lucrurile pozitive, haideți să încercăm să găsim un uh, ton comun atunci când încercăm să atingem o țintă comună. De asemenea, dacă criticați directiva privind ecodesignul noua propunere care merge la comitologie acum, ea îi ajută pe cei care sunt fundamental împotriva acestei directive, cei unii vor mai mult, alții vor mai puțin, dar cel puțin există o listă de șase uh, puncte, de șase produse care au fost uh, selecționate din punct de vedere al consumului de energie și procesul nu continuă, procesul, este, procesul nu se încheie, va continua. Și în fine, încerc să găsesc uh, lucruri cât mai pozitive privind uh, uh economia circulară. Înțeleg că rolul Parlamentului este să critique Comisia, indiferent ce facem noi, dar acesta este un concept complet nou și diferit. Trebuie să-l uh, vindem cetățenilor, să-i convingem pe cetățeni. 99% din cetățeni nu înțeleg despre ce e vorba când, în legătură cu economia circulară. Haideți să ne unim forțele și să promovăm această idee. Sectorul privat ar fi de asemenea interesat de uh, acest, uh, această acțiune viitor. Noi, ca autorități de reglementare, trebuie să spunem care e diferența între liniar și circular și să găsim cele mai bune soluții. Implementarea este întotdeauna o problemă și aplicarea rămâne de asemenea o provocare pentru viitor, <clears throat> în special pentru zonele de politică bine dezvoltate, unde există încă probleme de implementare. Anul viitor, eforturile de implementare vor fi crescute cu trei inițiative – pe asigurarea conformității accesului la justiție și raportare. Trei inițiative vor demonstra că o mai bună reglementare în cooperare cu statele membre pot uh, livra uh, beneficii majore prin implementarea regulilor existente. Trebuie să ne uităm cum implementează statele membre regulile uh, privind uh, produsele circulare, dar și toate celelalte reguli ale pieței unice. În ce privește strategia pentru plastic, nu pot spune prea mult de acum, pentru că suntem pe punctul să începem. Vrem să includem cât mai mulți actori implicați posibil. Domnule da- Doamnă Dalia, ați menționat multe dintre zonele critice pe care trebuie să le abordăm. Nu va fi ușor, dar sunt sigur că există o voință politică de a avea rezultate bune pe această chestiune. Strategia privind plasticul, sper, va îmbunătăți performanța în economia circulară, stimulând inovația, reutilizarea și reciclarea. Speranța noastră este că va aborda trei chestiuni cheie. Înalta dependență de combustibil fosil rata redusă de reciclare a plasticului și uh, efectul și uh, prezența plasticului în mediu, mai ales la, în oceane. Deci problema aceasta crește în importanță pentru societatea, pentru societatea internațională și ne așteptăm să obținem rezultate în această direcție până la sfârșitul anului viitor, al patrulea semestru, așadar 2017 va fi nevoie de timp să ne pregătim. În ce privește inovarea? Vă mulțumesc că ați ridicat această chestiune. Situația actuală este următoarea. Apelul uh, pentru exprimarea interesului începește zilele inovării. S-a închis pe 24 septembrie. S-au exprimat 24 de entități din 14 state membre. Este un rezultat destul de bun pentru că e un, o inițiativă complet nouă. Subiectele care au fost menționate în, în expresiile de interes variază de la programe de reglementare în domeniul uh, apei, deșeurilor, energiei, economiei inovatoare. Suntem acum în faza de selectare a primelor proiecte. Uh, solicitanții vor fi informați foarte curând luna aceasta că cinci uh, uh, cereri au fost uh, selectate și vom începe după aceea să scriem declarația comună. În al doilea rând, în ce privește piața unică secundară a materiilor prime, este una dintre cele mai mari schimbări structurale pe care le putem face în Europa pentru a promova economia circulară, dar trebuie să ne uităm la sectoare diferite, din perspective diferite. De exemplu, plasticul este un sector care are nevoie de propria reglementare. Celelalte tipuri de materiale au nevoie de alte reglementări. E mult de lucru, nu doar anul viitor, ci și în anii de după acesta, pentru că nu poate fi o singură regulă pentru toate materiile prime secundare. Dar dacă nu avem măcar una în acest moment, asta afectează investițiile și dezvoltarea normală, sănătoasă a economiei circulare. Lucrăm pe această chestiune tot timpul. Eficiența energetică nu mi-aduc aminte dacă am menționat-o la ultimul proces uh, al semestrului european, dar e foarte important pentru că trebuie să avem grijă ca statele membre să uh, pun accent pe uh, clădiri, dar și pe alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice. Da, și eficiența resurselor. Eficiența resurselor e un pic mai complicată decât eficiența energetică, pentru că evaluarea eficienței resurselor e, nu, nu e atât de clară. Nu avem o definiție foarte clară cum calculăm eficiența resurselor și cine ar trebui să calculeze uh, resursele atunci când acestea sunt uh, importate sau exportate de la o țară la alta. Dar asta mă duce la directiva privind ecodesignul și viitorul acesteia. Dacă directiva privind ecodesignul în forma sa actuală poate fi uh, văzută ca un progres pentru eficiența energetică, schimbarea sau includerea unei noi directive. da, avem nevoie, gândiți-vă, dacă avem o directivă privind ecodesignul care ar acoperi durabilitatea, eficiența resurselor și disponibilitatea, piața ar fi complet diferită. Valoarea adăugată ar fi mult mai mare decât este acum a producției europene. Deci, Acum trebuie să deschidem calea uh, extinderii directivei privind ecodesignul, fiindcă impresia generală pe care o dă directiva actuală este prea negativă. Mulți oameni nu înțeleg despre ce e vorba și sperăm că putem uh, extinde area de aplicare a acestei directive. Altceva, aș vrea să menționez directiva EFSI și investițiile legate de investițiile de mediu. Pentru că, în special, proiectele de economie circulară uh, sunt prea mici, după părerea mea. Sunt două explicații. Prima este că multe investiții în economia circulară sunt atât de profitabile încât pot uh, obține fonduri de pe piață o altă explicație este că economia circulară, investi, investitorii în economia circulară nu cunosc oportunitățile pe care le pot, poate oferi EFSI, Fondul de Investiții uh, Strategice. Uh, crucial este uh, de asemenea combinarea fondurilor EFSI cu fondurile structurale, în special în proiecte de gestionare a deșeurilor. Există zeci de proiecte uh, Uh, de îmbunătățire a managementului deșeurilor în cadrul fondurilor structurale. Sumele sunt enorme și banii aceștia ar trebui folosiți cât mai bine. Nu doar ca să uh, se înlocuiască gropi de gunoi ilegale cu gropi legale, ci pentru a se face tot ce se poate pentru a îmbunătăți reciclarea, reducerea deșeurilor și așa mai departe. Așadar, Uh, e nevoie de o creștere a conștientizării și cred că EFSI poate complementa, completa acest pachet de finanțare și aș vrea să transmiteți acest mesaj în uh, circunscripțiile dumneavoastră. A mai fost și altceva? Cred că am acoperit uh, toate subiectele. Mulțumesc. Uh, după ce ați început să răspundeți, au fost uh, uh, cereri din partea membrilor ca să mai ia cuvântul. Încerc să închei, închid controversa și doar să-mi amintesc că am așteptat, dacă nu mă înșel, o propunere mai ambițioasă din partea Comisiei timp de un an și după aceea pe de altă parte, cred că trebuie să ne împărtășim responsabilitățile și Uh, în fața unei propuneri mari și complexe lucrăm um, pe mai mult de 2000 de amendamente, ceea ce e o situație foarte dificilă. Uh, e greu să obții compromisul pe atât de multe amendamente. Și acum să începem cu a doua rundă de întrebări. Îi invit pe membrii să respecte timpul O invit pe doamna Grostet să ia cuvântul. Cred că colegul meu, Karl-Heinz Florenz, vrea să spună ceva, dar poate va reuși la sfârșit. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Discutăm despre virtuțile economiei circulare. Vreau să vorbesc de un caz uh, concret, uh, sectorul pneumatic, uh, sectorul cauciucului auto, care reșapează cauciucuri pe care le poate folosi de trei ori și asta ajută la economia de 100 de kilograme de materie primă, 20% economii de Uh, energie și reducere maximă a deșeurilor. Din păcate, aceste fabrici de anvelope, de cauciucuri, sunt în concurență cu fabrici uh, care fabrică în general în Asia și fac evident produse mult mai proaste, mult mai puțin sigure, dar costă mult mai puțin decât cele produse în Europa. E vorba de cauciucurile reșapate. Deci cum veți încuraja în strategia dumneavoastră această filieră care mi se pare esențială în domeniul economiei circulare? Al doilea lucru o să vorbiți despre deșe, ați vorbit despre deșeele marine. Este un obiectiv țintă în planul noastră de acțiune. Vreți să reduceți deș- uh, cantitatea deșeurilor uh, uh, maritime. Dar eu vă vorbesc despre uh, anumite uh, substanțe care se folosesc în plastic în uh, Marea Britanie și Statele Unite vor să le interzică pentru că ele nu pot fi reciclate și poluează oceanele. Uh, și asta merge contra strategiei noastre. Contați pe un plan de acțiune, aveți de gând să faceți un plan de acțiune pentru întreprinderi ca acesta să se oblige să găsească soluții uh, alternative și să suprime aceste microbule de plastic. mulțumesc. Gilles Parnia. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac câteva propuneri de îmbunătățire. Am văzut că reacționați uh, nu foarte bine la critică, deci încerc să nu vă critic și să vă fac niște propuneri de îmbunătățire față de propunerea dumneavoastră. Mai întâi vreau să mă refer la risipa alimentară. Propunerea noastră de directivă cadru privind gestiunea deșeurilor nu prevede obiective de reducere a Uh, risipe alimentare și totuși aproximativ 100 de milioane de tone de alimente sunt risipite în Europa în fiecare an și s-ar putea până în 2020 să ajungem la 500 de milioane de tone. Poate atunci ar trebui să susțineți propunerea colegului nostru raportor pe acest subiect, Simon Donafe, care fixează un obiectiv de reducere a risipei alimentare la cel puțin 50% de, din acest moment până în 2030. A doua chestiune, această uzură programată a echipamentelor electronice. De, în ultimii 10 ani, această durată de viață a echipamentelor electronice s-a redus enorm de la 12 ani la sfârșitul anilor 90, acum la 6 ani din 2010, moartea programată a acestor uh, produse electronice a devenit o amenințare culturală, economică și de mediu. Cred că Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a contra această practică și uh, în planul noastră de acțiune spuneți că uh, Comisia prevede un program de încercări independente în orizontul, la orizontul anului 2020. Ultima observație, ați vorbit de regiunea Nord-Pas-de-Calais, care în aprilie 2014, în masterplanul său, Uh, avea programat uh, emisii zero de carbon în 2050. Vă invit să veniți cu mine ca să îi întâlniți pe noi conducătorii acestei regiuni, pentru că de la alegerile din 2015 e o regiune foarte bine, bună, o cunosc foarte bine, am fost ales în această circunscripție. Din 2015 de la alegeri nu se mai vorbește deloc despre acest subiect, deci poate trebuie să revenim uh, împreună cu Jeremy Rifkin, de ce nu, pentru că el a fost cel care în 2013 lansase această mare operațiune a treia revoluție industrială. Mulțumesc, Julie Gerling. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să pun o întrebare legată de materiale plastice, dar deja a fost pusă întrebarea aceasta, așa că mă duc la a doua. Și nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar mi se pare că răspunsul nostru este atât de inadecvat încât consider că trebuie să ridic din nou problema uh, materialelor plastice. Și mai ales în lumina comentariului noastră că ne ia foarte mult să facem, uh, să adoptăm legi. Mi se pare remarcabil că atunci când vorbim despre economia circulară nu includem plasticul și că trebuie să așteptăm uh, ca plasticul, care știm că este produsul cel mai puțin reciclat, trebuie să așteptăm uh, să, uh, de la Comisie o altă inițiativă. Mi se pare nebunesc și să spuneți că nouă ne ia mult timp să adoptăm ceva când noi așteptăm ceva în legătură cu materiale plastice din mări și oceane, așa cum a subliniat doamna Grostet. Uh, Marea Britanie deja a luat o decizie și acum s-a decis că microbulele acestea de plastic nu sunt marea problemă, ci microfibrele din uh, haine făcute pe bază de plastic. Deci restul lumii uh, merge înainte și noastră ne spuneți că o să veniți cu o propunere în al patrulea trimestru anului viitor. Bă, vreau să fiu, să am o atitudine pozitivă. Nu sunt cunoscută ca av având o atitudine negativă față de comisie, dar mi se pare uh, remarcabil că veniți să ne vorbiți despre, comisia, uh, despre economia uh, circulară și să ne spuneți că nu vreți să vorbiți despre plastic. Deci pur și simplu lucrurile nu se potrivesc și vreau să aud mai multe despre ce aveți de gând să faceți. Mulțumesc foarte mult. Domnul Tagot, scuze, nu domnul, scuze, nu v-am văzut, spune președintele iloiseen seurakuntaan, varapuheenjohtaja Katainen. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei uh, preocupări. Mai întâi, cum eh, avem o abordare cât mai coerentă față de diferitele chestiuni legate de uh, managementul uh, deșeurilor, energiei, alimentelor, uh, materialelor critice, biomasei, materialelor biorizdoale, pentru că uneori am senzația că ne împrăștiem în atât de multe direcții încât rezultatul legislativ va fi foarte slab și Uh, fără efect. În al doilea rând, în al doilea rând, dificultățile legate de neutralitatea tehnologică și accesul la fluxurile de deșeuri. Nu vedem deocamdată o slăbire a acestor fluxuri. Și cred că asta e o problemă mai ales pentru țările mai mici. A treia chestiune are legătură cu incinerarea. Incinerarea înseamnă multe lucruri diferite în Europa. Dacă te duci la Neapole și vezi cum uh, folosește Camora incineratoarele, probabil că abordarea lor e un pic diferită de cea din Suedia sau Finlanda. Și mă tem că nu reușim să vedem modurile diferite de incinerare și circumstanțele economice. Așadar, Acestea au fost cele trei mici întrebări pe care le-am avut și cerem unele clarificări. Mulțumesc, domnul Șlec. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, potpredsjedniče Katajnen. Ja bih htio ovdje istaknuti u, ovom obraćanju Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Katajnen. Aș dori să evidențiez o problemă care se leagă nu doar de mm, economia circulară, ci mai degrabă de siguranța alimentară. Se cheltuiesc miliarde de sau se pierd miliarde de euro uh, pe an datorită risipei în domeniul alimentar. Și noi am sperat că Comisia Europeană va veni cu o propunere de armonizare pe, cu coduri și cuvinte cheie. Și nu s-a întâmplat uh, așa ceva și am rugat Comisia Europeană să se ocupe și de această chestiune, pentru că, iată, agricultura este una din, unul dintre principalii poluanți. Iar alimentele se risipesc și se cheltuie atâta energie pentru producția, uh, transportul acestora, pentru a crea uh, și mai multe deșeuri care se adaugă la cele 140 sau 150 sau câte ori fi miliarde care se datoriză, datorează risipe alimentare. Mulți trebuie să uh, coopereze în acest sens, dar așteaptă ca în sfârșit Bruselul să eh, elaboreze o metodologie ca să facem lucrurile în mod armonizat și să găsim o soluție comună. A doua întrebare se referă la paradigma economiei circulare în sine. Ideea de a utiliza cât mai multe materii prime reciclate. Însă, din păcate, așa cum știi, multe materiale conțin uh, elemente toxice. Spuneați că se vor folosi mijloace din programul Orizont 2020 pentru a crea materiale noi. Acum așteptăm ca aceste noi materiale să le înlocuiască pe cele vechi, dar cât mai așteptăm? Și sigur că există și obiective care țin de gestiunea deșeurilor ce poziție va avea Comisia vis-a-vis -vis de acele state care continuă să depoziteze majoritatea deșeurilor și cam uită de reutilizare? Ce va face Comisia ca aceste țări să mm, recicleze mai mult? Vrem ca cel puțin 50% să revină în reciclare. Domnul Carl Heitz Florenz. Domnule vicepreședinte, din motive colegiale trebuie să îi țin partea și colegii noastre, doamnei Bonafide, care ne tot uh, împinge de la spate. Uh, staful nostru lucrează și sâmbătă și duminica, pentru că e dificil uh, Explicații unui român sau unui bulgar care sunt obiectivele și veți vedea că în grupul meu uh, nimeni nu prea strigă ura. Ei înțeleg pe tineri. Domnul Potocnic a făcut o propunere bună. Și domnul Juncker uh, a cam trimis-o la plimbare. Și în final am obținut ceva care nu prea mai semăna cu propunerea domnului Potocnic și de aceea tinerii acum uh, sunt un pic supărați. Uh, și înțeleg de ce. Haideți să redactăm un document nou, dar domnul comisar Vela mai trebuie să și livreze acum. Eu cred că politica în acest domeniu, așa cum arată ea în momentul de față, nu poate fi adoptată. Și de aceea, colegul dumneavoastră, domnul Vela, trebuie să mai apese puțin pe accelerație. Mulțumesc, domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte Katainen, vă mulțumesc pentru prezență. Tranziția de la economia liniară la una circulară, sigur că nu e o opțiune, ci o obligație care ne revine tuturor. Pentru a ajunge la acest cerc virtuos, nu e suficient să menționăm doar obiectivele de reciclare și reutilizare a materialelor, ci se impune să punem în practică politici serioase în această privință. Aș dori să subliniez un aspect particular, și anume legat de materiile prime secundare. Există foarte multe aspecte care ar trebui reglementate în această privință, dar, în primul rând, trebuie abordată problema scăderii prețurilor materiilor prime care uh, iată că acum fac o concurență din ce în ce mai mare materiilor prime secundare. Banca Mondială în uh, perspectiva uh, perspectivele pentru prețul materiilor prime arată că acestea sunt în descreștere. Și iată că astfel devine din ce în ce mai dificilă gestiunea reciclării materiilor uh, prime. Și în ceea ce privește metalele rare, cum anume intenționați să interveniți în această fluctuație a costurilor materiilor prime, care de fapt ne împiedică să avem o politică de dezvoltare pentru materiile prime secundare. Și o a doua întrebare, am, aveam deja o, și o a doua întrebare în ceea ce privește risipa alimentară, dar colegul meu, Gil, mi-a luat-o înainte. Dar m-aș referi la ce spunea domnul Torvalds vis-a-vis -vis de regiunea Campania și de Camora. Problemele acolo nu se leagă de incinerarea deșeurilor, ci din potrivă încercarea din partea mafiei de acolo de a exporta din regiune uh, deșeurile și de a câștiga în acest sens. Dar sunt exemple care uh, nu servesc uh, uneori clarității limbajului. Mulțumesc, doamna Costinger. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Întrebarea mea, pentru că v-ați referit și la EFSI, și la finanțările din acest program, constatăm din ce în ce mai des că se folosesc fonduri din uh, programe europene în statele membre pentru proiecte care, de fapt, contravin abordărilor noastre inovatoare, fie că e vorba de industria circulară sau de altele. și ceea ce aduce ulterior multe critici pentru politicile europene. Ce veți face pentru ca astfel de finanțări să se acorde doar atunci când se respectă obiectivele economiei circulare? Pentru că știm că se folosesc bani din fonduri europene uh, pentru crearea de depozite de deșeuri și eu cred că ar trebui să fim sinceri. De asemenea, vă încurajez să nu vă lăsați provocat atunci când diferiți colegi încearcă să iasă în evidență prin uh, intervențiile lor. Eu cred că tuturor ne revine obligația de a ne face treaba în mod constructiv. Și încă observație în ceea ce privește risipa alimentară. Salut cele spuse de dumneavoastră și sper că vom ajunge la un bun rezultat în final. Însă în diferitele state membre există modele foarte diferite de calcul și există și stadii de diferite de implementare a programelor de evitare a risipei alimentare. O armonizare ar face ca statele membre mai ambițioase să uh, fie împiedicate în punerea în aplicarea planurilor lor. Eu cred că este și aceasta o temă de care trebuie să ne ocupăm, într-adevăr, și vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de a fi aici și de a răspunde întrebărilor noastre. Um, mulțumesc, domnul Brennan. Mulțumesc. Aș vrea să vă împărtășesc trei știri bune. Uh, luna trecută la Vancouver, cea mai înaltă clădire din lume a fost uh, redusă la uh, din lemn uh, a fost a ajuns la 24 de uh, etaje. În Austria au făcut una similară și în Londra, în Londra, în Hackney, în estul Londrei încearcă să facă ceva similar. De ce sunt uh, Asta vești bune pentru că uh, lemnul sequestrează carbon și este un substitut pentru uh, beton și oțel, ceea ce reprezintă 10% din emisiile globale. Deci cu cât putem înlocui mai mult uh, uh fierbetonul cu lemn, cu atât uh, câștigăm. Și vă încurajez să țineți seama de faptul că lemnul se poate recicla. Uh, Sigur, sperăm că o astfel de clădire de lemn rezistă cât mai mult, dar după 50-60 de ani o astfel de clădire poate fi reciclată. Uh, mm, de exemplu, bucătăriile de lemn pot fi reciclate de 3-4 ori până când fibrele cedează și după aceea pot fi arse, deci pot să, să se transforme în uh, energie uh, regenerabilă. Deci gândiți-vă la aceste lucruri când vă gândiți la orice plan pentru viitor. Mulțumesc, doamna Vișnievska. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, am o întrebare foarte concretă în legătură cu regulamentul privind uh, îngrășămintele, care face parte din uh, pachetul pentru economia circulară. Sigur, elementul pe care îl discutăm cel mai mult este introducerea diferitelor limite în ce privește substanțele poluante. Asta ar elimina majoritatea angajamentelor pe care le-am folosit până acum și în ciuda unor cercetări uh, științifice foarte clare care arată că uh, nu trebuie luate măsuri atât de drastice. Soluțiile alternative trebuie să vină din trei surse. Mai întâi, trebuie să existe importuri, uh, vor fi importuri mai mari din Rusia și Finlanda. În ce privește Rusia, uh, aceasta e o sursă destul de nesigură, pentru că în Rusia uh, ar fi nevoie de investiții uriașe. Al doilea lucru, introducerea tehnologiilor care să elimine poluanții. Totuși, aceste tehnologii sunt în stadiu experimental, deci va fi dificil să ne bazăm pe ele și nu știm uh, ce să facem în legătură cu uh, cantitățile enorme de cadmiu uh, și în al treilea rând uh, îngrășămintele organice care sunt folosite în state cu agricultură intensivă, cum ar fi Olanda sau Polonia. Dar uh, țările europene diferă și regulamentele europene, după cum știți, uh, care limitează emisiile de amoniu și metan nu facilitează dezvoltarea uh, femelor, din potrivă. Deci dacă luăm toate aceste lucruri în considerare, sunteți siguri că veți putea să asigurați uh, o cantitate uh, potrivită de îngreșăminte la prețuri corecte pe piață sau vom ajunge la o situație în care piața va fi distorsionată, susținând unii producători, unii furnizori în detrimentul altora? pentru că beneficiarii vor fi mai ales din țara dumneavoastră. După părerea mea, asta ar trebui să fie analizată și ar trebui să ne gândim la această situație. Mulțumesc foarte mult, domnul Uitema. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar. Întrebarea mea se referă tot la regulamentul privind uh, îngrășămintele. Sunt uh, raportor în această comisie și sunt complet de acord cu scopurile comisiei și anume că trebuie să avem economie circulară că trebuie să reutilizăm, să refolosim uh, azotul și fosfații, cum ați menționat, că trebuie să putem recupera și reutiliza 30% din fosfații folosiți în agricultură. Totuși, când ne uităm în detaliile dosarului, există foarte multe legături cu alte legislații, de exemplu RICI uh, și directiva privind uh, azotații și consider că Intențiile noastre sunt foarte bune în uh, acest regulament. Putem uh, stimula reutilizarea îngrășămintelor organice, uh, dar e neclar ce efecte va avea acel regulament asupra regulamentului privind îngrășăminte. Sperăm că acesta nu va împiedica utilizarea îngrășămintelor organice. Deci este important, e posibil ca de la Comisie să avem parte de mai multă claritate și să colaborăm Parlamentul și Comisia pe acest subiect ca să exprimăm mai clar care va fi rezultatul și să vedem că într-adevăr putem uh, uh, recupera și refolosi uh, nutrienții în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Domnul Pietikainen. Doamna Pietikainen. În primul rând, nu să consider că uh, uh, vicepreședintele Comisiei uh, este responsabil pentru uh, acțiunile președintelui Comisiei în ce privește uh, declarațiile sale sau acțiunile sale. Apoi vreau să mulțumesc comisarului în legătură cu declarațiile privind extinderea și armonizarea cerințelor în legătură cu reutilizarea și uh, repararea și reciclarea tuturor uh, bunurilor. Așadar, uh, sper că acest proces va putea să fie accelerat, pentru că este o chestie importantă, chestiune importantă pentru industria europene și pentru competitivitatea lor. Se pare că există multe capacități și, și mult potențial de dezvoltare calitativă. În al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac este aș vrea să-l fac este legat de activitatea Fondului uh, European de Investiții Strategice, EFSI. Sper că regulamentul poate fi uh, încheiat uh, cât mai repede în viitor și întărit pentru ca investițiile să meargă numai către proiecte de economie circulară. Și asta mă duce la alte comentarii. În primul rând, legate de achizițiile publice. 20% din PIB-ul nostru. În, parlament, în raportul Parlamentului s-a exprimat uh, speranța că ar trebui să, ar, că s-ar putea face obligatoriu pentru achiziții publice să, utilizarea, obligatorie utilizarea materialelor reciclate reutilizate. Asta s-a propus la, în Parlament în perioada de pregătire a directivei. Sigur, politica a fost foarte dificil mai pentru stat, ca statele membre să accepte acest tip de aplicare a directivei și sper că renoirea directivei la un anumit moment va fi posibilă, revizuirea ei va fi posibilă dar uh, asta în viitor. Însă am vrea până atunci să știm uh, tot ce poate face Comisia în domeniul achizițiilor publice pentru a uh, stabili stimulente și pentru a face lucruri obligatorii în ce privește reciclarea și reutilizarea. Unul dintre obstacole despre care am auzit este că nu există cunoaștere, indicatori și mecanisme în achizițiile publice. Asta e ultimul comentariu, domnule președinte. Și aici eh, apare problema extrem de urgentă a platformei indicatorilor, pentru că dacă nu avem indicatorii, este dificil să stabilim prioritățile. Așadar, aș vrea să vă întreb care, eh, care e stadiul pregătirii în acest domeniu, ca să avem indicatorii armonizați eh, cât mai repede. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, doamna Delai. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O să fiu uh, succintă pentru că timpul trece foarte repede. Am o întrebare legată de uh, risipa alimentară. Dincolo de faptul că nu avem o definiție clară a risipei alimentare, nu există indicatori, nu există metode comune uh, de precizare a acestora. Aș vrea să știu care e activitatea noastră în acest domeniu și care sunt principalele idei care au rezultat uh, din ședințele grupului de lucru pe această chestiune, uh, menit să reduc uh, cu 50% până în 2020 risipa alimentară. Și pentru că vorbim de această risipă alimentară, este important să notăm de faptul că o mare parte din această risipă se face în stadiul consumului. Vă, retra- vă atrag atenția asupra faptului că trebuie create instrumente care să informeze consumatorii, în special în ce privește datele de expirare, datele până la care se poate vinde un produs și până la care se poate consuma un produs. Și aș încheia, domnule comisar, dacă tot vorbim de consumator, aș atrage atenția asupra a ceea ce mie mi se pare o derivă. Astăzi se pune o peliculă pe fructe și legume ca ele să dureze mai mult. Asta nu este un gaj în lupta cu risipa alimentară. Din potrivă, ne asigurăm că uh, producem și mai multe deșeuri prin această metodă. Și, în fine, pentru a încheia, domnule comisar, cred că este important să dăm o atenție specială legăturii între noile uh, măsuri și cele existente cum ar fi, de exemplu, etichetarea de mediu. Deja există ecoetichete și indicații de um, natură ecologică. Atenție să nu creăm noi norme sau măcar să le punem în coerență, în, să fie coerente cu cele care deja există. Pentru că, după părerea mea, cea mai bună simplificare este respectul continuității regulilor deja existente și admise și acceptate de toți. Mulțumesc! Miss Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön. Äh, meine Frage... Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea merge într-o direcție care poate nu stă tocmai în centrul atenției dumneavoastră. Dat fiind însă faptul că până la finele lunii se va discuta în Colegiul Comisarilor, am dorit să abordez și așa această chestiune. Este vorba de aplicarea directivei FHH. Din punct de vedere legislativ, uh, este vorba de directiva privind habitatul. Uh, funcționează foarte bine pe hârtie, dar mai sunt carente la implementare și mm, dat fiind faptul că doamna Köstinger s-a referit și la depozitele de deșeuri, uh, vreau să spun că ne temem că regiuni cu o mare dio, biodiversitate ar putea să fie utilizate în acest sens, tocmai pentru că nu li se recunoaște acest caracter. Și de aceea vrem să milităm pentru continuarea acestei legislații. În cadrul REFIT am dorit ca actuala legislație să fie pusă în aplicare în continuare, iar controlele să fie întărită. Mulțumesc, domnul Gambuș. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Vicepresidente, intentaré... Mulțumesc foarte mult. Am să fiu foarte succint. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc în primul rând pentru că ați venit astăzi aici și pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. În al doilea rând, în ceea ce privește proiectele legate direct de gestiunea apei și de economia circulară. Ne puteți da mai multe detalii privind foaia de parcurs, planificarea și atingerea obiectivelor pe care le-ați menționat, pentru că ne-ați dat puține informații în ceea ce privește intrarea în vigoare în 2017 a directivei respective. Și ca observație generală, dat fiindcă sunteți vicepreședinte al Comisiei în circumscripția mea, am văzut uh, tot felul de planificări ale autorităților locale și regionale pentru tranziția către economia verde și circulară, dar nu văd această dezbatere și la nivel european, nu numai în termen în ceea ce privește propunerile, dar și în ceea ce privește comunicarea cu ceilalți. Ați vorbit de fonduri, de EFSI și de alte instrumente de finanțare. Sunt multe IMM-uri care au fost sprijinite, însă Dat fiind că Uniunea se află într-o perioadă de criză, cred că pe lângă activitatea privind direct propunerile legislative, trebuie să facem un pas în față și să comunicăm despre ceea ce facem. Credem că Comisia trebuie să se implice în acest tip de comunicare, pentru că vorbim de chestiuni extrem de importante. Și în cele din urmă trebuie să spun că Ceea ce facem nu este să criticăm comisia, noi vrem să lucrăm împreună cu comisia și să stimulăm comisia, să impulsionăm comisia să continue cu aceste proiecte. Nu e vorba de critică. Domnul Danton, vă mulțumesc, domnule președinte. Dintre subiectele care nu au fost abordate, în ceea ce privește economia circulară, care au fost abordate, mă surprinde puțin uh, această dezbatere privind apa. E vorba de un element esențial pentru viața pe planetă. Principiul economiei circulare mi se pare că e, se referă la reducere, reutilizare, reciclare. În ceea ce privește apa, avem deja uh, multe măsuri legislative. Dar nu știu cum putem vorbi de apă atunci când vorbim de reutilizarea deșeurilor. Parlamentul are o nouă legislație pentru reutilizarea resurselor. Comisia a propus, a spus că va veni și cu o propunere de text care să înlesnească punerea în aplicare. Nu va fi vorba de niște recomandări unice, regulamentul va uh, avea în vedere mai multe tipuri de utilizări la nivel urban, în agricultură, pentru irigații și așa mai departe. Dar, evident, dorim să reducem consumul de apă, mai ales în industrie. Și prin uh, cercetările pe care le finanțează, Comisia ar putea să investigheze dacă în domeniul industriei și al afacerilor s-a ajuns la măsuri pentru reducerea impactului uh, schimbărilor climatice. Mulțumesc! Eu am un mesaj pozitiv pe care aș vrea să-l transmit domnului Cantainen în ceea ce privește economia circulară. În țările de jos, problema nu apare la cetățeni sau la mediul privat, problema apare la nivelul uh, oamenilor politici, la nivelul Parlamentului. Parlamentarii spun, nu știu exact despre ce este vorba, celelalte sectoare sunt deja implicate. Mă bucur deci să vă spun că va avea loc o conferință în țările de jos pentru a atrage atenția asupra acestor probleme. Sunt multe proiecte de luat de exemplu în alte state membre, dar noi, politicienii, trebuie să ducem vestea mai departe. În privința celor spuse referitor la um, risipa alimentară, dar și la deșeuri, vorbim de fapt despre energie verde, vorbim despre utilizarea fosfaților. Nu putem oare să punem bazele unei platforme pentru investiții care să aibă în vedere ciclul de viață al mineralelor. Sunt foarte multe probleme, de exemplu, cu punerea în aplicare a directivei privind azotații. Și nu numai în ceea ce privește calitatea aerului sau apei. Cred că putem găsi și modalități pozitive de abordare a problemei. În țările de jos, suntem criticați deseori pentru gestionarea deșeurilor, dar avem și exemple pozitive. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru toate întrebările și acum dau din nou cuvântul domnului comisar pentru a vă răspunde. Vă mulțumesc foarte mult, foarte multe întrebări, într-adevăr, întrebări dificile, întrebări complexe, nici nu știu dacă pot să răspund la tot ce am auzit. Am auzit uh, povestea asta cu cauciucurile uh, moderne care în Europa se fac din materiale reciclate, dar care ajung să fie mai scumpe decât cauciucurile produse în China sau în alte țări uh, terțe. Cauciucuri făcute, bineînțeles, utilizând materii prime. Cum putem să întărim piața? pentru a crește concurența, dar și pentru a reduce prețurile pentru asta. Probabil aveți în minte același exemplu al unei companii europene, de fapt e o companie din Franța care produce aceste cauciucuri și um, am auzit că modelul lor de afaceri acum se bazează pe închirierea cauciucurilor pentru a fi folosită la decolare și aterizare de către avioane, deci practic a ajuns să coopereze cu sectorul aviatic și recuperează aceste cauciucuri pe care apoi le reutilizează. Deci poate că închirierea, leasingul poate fi o soluție pe termen scurt, dar nu în domeniile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Așadar, o îmbunătățire a pieței și poate că o cererea creșterii din partea consumatorilor ar fi soluția pe termen lung. Poate, însă, am putea să impunem și standarde pentru a uniformiza condițiile de piață, astfel încât cauciucurile uh, importate și cele europene să beneficieze de condiții echitabile de punere pe piață. Cred că am auzit și niște lucruri care s-au repetat, de exemplu, costul legat de materiile prime. De exemplu, faptul că petrolul, prețul petrolului a scăzut foarte mult și asta e o barieră în calea investițiilor pentru alte resurse și în acest fel e foarte dificil să utilizăm uh, materii prime secundare, de exemplu, mazele plastice. cea mai bună soluție, dar extrem de dificil de pus în aplicare, este să creștem prețul hidrocarburilor sau, sau taxa pe carbon, care până la urmă pare a fi un fel de soluție universală când vorbim de protecția mediului. subvențiile nu sunt o soluție durabilă, deci singura soluție pare să fie taxa pe carbon. Revin apoi la observațiile dumneavoastră legate de plastic. Serviciile noastre cooperează în acest moment, serviciile comisiei. Încercăm să vedem cum să adresăm problema în mai multe etape ale sale și să conturăm o strategie în privința plasticelor. Foaia de parcurs este rezultatul acestei cooperări a serviciilor comisiei și sperăm ca foarte curând, până în ianuarie, să avem uh, etapele mai clar creionate pentru a vedea exact unde și ce trebuie să pregătim pentru strategia privind plasticul. Dacă vorbim, de exemplu, de directiva deșeuri, e un document extrem de complicat și sunt chiar mai multe abordări pentru aceeași problemă. Același lucru poate fi spus și despre strategia privind plasticul. Totul poate fi privit din mai multe unghiuri, dar atunci când stabilim niște priorități, durează nu e vorba de un serviciu anume al comisiei care vrea să blocheze această strategie, pur și simplu vorba de un proces minuțios și îndelungat de pregătire. Acum, risipa alimentară, pentru că mai multe întrebări și observații au avut în vedere risipa alimentară. Cred că știți cu toții foarte bine că avem o propunere de legi legislativă care include dispoziții de eliminare a risipei alimentare și de monitorizare. Una dintre ideile menționate aici a fost includerea unei definiții sau altcineva vorbea despre niște ținte precise de reducere a risipei. Mai mulți colegi au indicat această chestiune. E o problemă aici, dat fiind că nu avem o bază de la care să plecăm pentru monitorizare. Nu știm cum să calculăm aceste ținte de reducere a risipe, pentru că nu știm originea de unde pornește această risipă. Deci nu știm punctul de plecare, așadar nu știm cum să monitorizăm procesul la nivel european. Nu avem un sistem fiabil de monitorizare. De aceea, o țintă cu caracter obligatoriu nu este realistă în acest moment, poate undeva în viitor, după ce programul de monitorizare își va fi intrat în drepturi. În planul de acțiune, sunt prevăzute activități care trebuiau făcute anul acesta. În primul rând, înființarea unei noi platforme care să includă statele membre, dar și alți actori implicați în lanțul alimentar pentru a defini împreună măsuri pe care trebuie să le punem în aplicare pentru reducerea risipei alimentare și atingerea acestor ținte. De asemenea, facilitarea cooperării între sectoare. Această platformă a fost înființată și lansată pe Um, a fost invitată pentru 1 august și va fi lansată public foarte curând. E un prim pas util pentru a identifica punctul de plecare și astfel pentru a identifica soluțiile. În programul de lucru pe anul acesta am dezvoltat o metodologie comună pentru gestionarea risipei alimentare și în timp acest instrument poate duce la stabilirea de ținte precise, dar deocamdată nu am ajuns acolo. Rezultatele cercetărilor și studiilor la nivel european vor fi prezentate de asemenea în primul trimestru de funcționare a platformei. Platforma de asemenea va uh, lămuri chestiuni legate, neclarități legate de uh, legislația pentru gestionarea deșeurilor în diferite sectoare. Avem în pregătire de asemenea un manual de orientare pentru donațiile care să elimine risipa alimentară. În ceea ce privește îndrumările pentru clarificarea legislativă a um, gestionării deșeurilor în domeniul alimentar și furajer, avem o propunere care sperăm să fie adoptată riscul la începutul anului viitor. Așadar, vedeți că sunt tot felul de lucruri care au fost făcute sau sunt, fac parte din activitatea curentă, dar e un subiect foarte complex. Apoi, s-a vorbit despre abordarea coerentă în ceea ce privește sectorul energetic, dar și incinerarea deșeurilor. Iarăși e un subiect extrem de complicat. Sunt multe directive și sunt multe propuneri care intră aici. Scopurile economiei circulare, apoi vorbim de destinația terenurilor, de țintele pentru bioeconomie, de eficiența resurselor și țintele impuse acolo. Trebuie să asigurăm coerența între toate aceste instrumente dar sunt și multe interese la mijloc. De exemplu, nu vorbim doar de um, chestiuni economice, ci și de păreri extrem de împărțite în sectorul privat. Dar presiunea asupra noastră este cu atât mai mare. Trebuie să avem o imagine de ansamblu și să ne gândim uh, la ceea ce ar fi rezonabil pentru toți acești actori implicați. Apoi s-a vorbit despre clădirile făcute din lemn. Eu unul am crescut într-o zonă foarte împădurită și mă bucur să aud de această utilizare a lemnului. Mă mir de altfel că lemnul nu e folosit și mai mult la nivel european în construcția clădirilor Japonia e cu mult înaintea noastră. Deci putem la exemplu și să folosim și noi această resursă primă. Apoi, regulamentul privind îngășămintele, observații extrem de pertinente. Trebuie să ne gândim la mai multe lucruri, lucruri în același timp, chestiunile legate de sănătatea publică și aici intervine toxicitatea cadmiului. Apoi, sunt două idei, două raționamente în spatele directivei privind uh, îngrășămintele. În primul rând, dorința de a reduce cantitatea de cadmiu, nivelul de cadmiu, dată fiind toxicitatea acestuia și, în al doilea rând, crearea unei noi piețe pentru uh, noua generație de îngrășăminte vă înțeleg observațiile. Dacă sunt și alte regulamente ale căror dispoziții blochează utilizarea anumitor substanțe în producția de îngrășăminte, atunci trebuie să analizăm fiecare document și să vedem dacă este în conformitate cu țintele, ținta, de fapt, de a crea o nouă piață pentru aceste îngășăminte. Fosfatul Știm cu toții că este o resursă finită. Nu o vom avea la îndemână pentru întotdeauna, deci este un stimulant de a identifica noi substanțe pentru îngrășăminte. E adevărat că Rusia și Finlanda au resurse pentru a produce un fosfat, să spunem, mai curat, dar uh, asta nu e o soluție pe termen lung. Așadar, în propunerea noastră, pentru a putea produce îngrășăminte pentru piața unică, trebuie să avem în vedere scăderea nivelului de cadmiu. Dacă vrem să utilizăm îngrășăminte care depășesc nivelul de cadmiu, atunci ele pot fi folosite la nivel național și puse pe piață ca atare, dar nu vor avea acces pe piața unică. Așadar, pentru a crea o piață unică mai eficientă, pentru uh, îngrășămintele organice, credem că um, propunerea noastră este extrem de utilă. Nu cred că asta va duce la o creștere a prețurilor pe termen mediu, pentru că cu cât putem pune pe piață mai rapid îngrășăminte noi, cu atât vor scădea și prețurile. Apoi, chestiunile legate de achizițiile publice. Aici avem niște noi linii de orientare. Știți că nu au caracter obligatoriu. Trebuie să analizăm ceea ce se întâmplă în statele membre și să încurajăm statele membre să folosească aceste noi orientări. Statele membre trebuie să aibă în vedere posibilitatea de a face ca Uh, materiile regenerabile să fie parte din achizițiile publice la nivel național, dar nu putem impune asta cu caracter obligatoriu, poate pe viitor. Eticheta eco, eticheta verde. Regulamentul face parte din procesul refit în acest moment Trebuie să vedem care sunt modificările care trebuie aduse. Sunt de acord cu observațiile făcute aici, odată ce avem mult prea multe sisteme de etichetare, consumatorii practic devin confuzi. pentru că atât sectorul privat cât și consumatorii uh, recunosc importanța acestor etichete și eticheta verde este un instrument care uh, le întărește încrederea. Platformele pentru utilizarea mineralelor, pentru a face schimb de bune practici și pentru a găsi noi modalități, de investiție. Iarăși o sugestie foarte bună. A mai fost o întrebare sau o sugestie legată de EFSI și de statele membre care folosesc FC pentru proiecte care nu fac parte din economia circulară. Nu știu dacă s-a întâmplat în, pe scară largă, dar eu, unul, nu am văzut nicio investiție majoră în proiecte de gestiune a afacerilor care să fie finanțate de aici. Aceste proiecte sunt foarte... Poate un răspuns ar fi că proiectele astea sunt profitabile și finanțate de pe piață, dar eu unul nu cred asta. Deci trebuie să convingem statele membre că există această nouă uh, facilitate de finanțare și care poate finanța uh, tehnologii moderne, mai riscante decât tehnologiile tradiționale. O ultimă observație în ceea ce privește directiva care acum este în procedura fit. Știți că din partea publicului se fac presiuni ca um, comisia să facă publice rezultatele procedurii refit, însă deocamdată nu avem nimic de spus, suntem în plin proces. Sper să putem avea rezultatele cât mai curând. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, spune domnul președinte. Și acum putem să încheiem acest punct pe ordinea de zi și putem să luăm o foarte scurtă pauză de un minut și apoi trecem mai departe.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 frecvent dintre Parlamentul European și Agenția Europeană pentru Medicamente. Noi avem obiceiul de a ne întâlni cel puțin anual. De obicei suntem vizitați de directorul executiv al agenției pentru ca membrii comisiei să poată discuta despre programul de lucru al agenției. Acum vom discuta despre programul de lucru pe 2016 și despre cum se integrează acesta în orizontul 2020. Voi da întâi cuvântul domnului Razi și apoi uh, persoanelor de contact din comisia noastră și ulterior vom începe dezbaterea cu membrii comisiei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună ziua! Am să spun de la bun început lucrul la care ne gândim cu toții, Brexit și consecințele posibile ale ieșirii mai Britanii din Uniunea Europeană. Suntem cu toții de acord că traversăm o zonă de criză în acest climat de nesiguranță pe care le simțim cu toții. Și o posibilă consecință este relocarea potențială a agenției. Suntem extrem de îngrijorați pentru că asta ar putea să ducă la um, pierderea unor dintre cei mai buni experți ai noștri. Și de aici vom avea tot felul de probleme, pentru că trebuie să asigurăm cumva interconectivitatea celor 4.000 de experți în cadrul rețelei noastre. Scopul nostru este, bineînțeles, să avem o activitate la înalte standarde de calitate și conform termenelor prestabilite. În general, îndeplinim aceste lucruri în proporție de 98%. Este vorba însă de o activitate desfășurată într-un sistem foarte complex, unde trebuie să gestionăm 36.000 de vizite din partea delegaților și experților care vin să viziteze agenția noastră în fiecare an. Așadar, vedeți că agenția noastră este un sistem extrem de complex. Funcționează exact ca o linie de distribuție și din cauza aceasta trebuie să asigurăm un mediu propice pentru lucru care să garanteze și conectivitatea. Dar haideți să continuăm pe o notă pozitivă. Am să vă spun că pe 20 octombrie am publicat pentru prima dată un nou site pe care am făcut publice rezultatele uh, testelor clinice care au dus la autorizarea a două noi medicamente. E vorba de un proces care a durat patru ani, pe parcursul căruia am beneficiat de sprijinul constant al Comisiei dumneavoastră. Ne așteptăm ca publicarea acestor rezultate ale testelor clinice să aducă multe beneficii. Cercetătorii și cei care lucrează în domeniul îngrijirilor de sănătate vor avea de beneficia de pe urma acestor informații și bineînțeles că pacienții vor avea mult mai multă încredere. Pacienții vor fi cei care vor avea cel mai mult de beneficiat. Aceste rezultate ne așteptăm să accelereze inovarea. Suntem foarte mândri de această inițiativă care contribuie la dezbaterea la nivel global. Industria, de asemenea, a devenit un actor extrem de cooperant pentru că foarte multe companii sunt conștiente astăzi de riscul de a nu-și putea pune pe piață produsele, ceea ce, bineînțeles, duce la concurență. În fața criticilor cu care ne confruntăm, noi răspundem cu fapte. Să cam un set de milion, 250 de mii de pagini au fost publicate și în ultimele trei săptămâni de pe site s-au descurcat deja cam 10.000 de documente. Deci, vedeți, practic, că instrumentul funcționează. O altă chestiune pozitivă este legată de siguranța produselor medicamentoase și aici mă refer la farmacovigilență. Legislația în domeniu a fost adoptată în 2010 și astfel avem cadrul legal. Punerea în aplicare a început odată cu 2012, astfel încât astăzi putem să înțelegem mult mai bine impactul acestor produse medicamentoase și putem să le utilizăm mai eficient. Am să vă dau și aici câteva cifre. În fiecare an, Comitetul Permanent pentru Farmacovigilență cercetează cam 100 de semnale de alarmă în privința siguranței pentru medicamente și evaluează cam 600 de planuri de gestionare a riscurilor pentru medicamentele autorizate la nivel central. Avem în vedere, bineînțeles, identificarea măsurilor pentru minimizare a riscurilor, pentru a reacționa mai eficient și mai rapid atunci când apar noi riscuri. Raportările directe din partea pacienților au crescut cu 50% și din 2012 comitetul a evaluat 31 de situații concrete, ceea ce a dus la recomandări pentru o poziție uniformă pe tot teritoriul Uniunii Europene. Per total, astăzi suntem mult mai bine echipați pentru a interveni rapid și mai eficient pentru a proteja sănătatea publică. Putem face asta în mai multe moduri, restricționând sau suspendând o autorizație sau pur și simplu prin consiliere. Protejarea pacienților este doar una dintre responsabilitățile noastre. O altă responsabilitate este asigurarea accesului la timp pentru pacienții care au nevoie disperată de terapii inovatoare. Anul acesta am, com am uh, finalizat o etapă pilot în ceea ce privește terapiile de adaptare, am publicat un raport și am lansat un nou sistem numit Prime, prin care companiile Falma beneficiază de sprijin încă din primele faze ale cercetării pentru acele medicamente care adresează o nevoie în acest moment neacoperită. O planificare mai eficientă ne ajută să sprijinim companiile care la rândul lor vor genera date mult mai fiabile. Datele mult mai fiabile vor înlesni evaluarea eficientă a siguranței unui produs. Ultima provocare despre care vreau să vă vorbesc astăzi este durabilitatea rețelei noastre, pentru că noi ne confruntăm cu complexitatea medicamentelor cu care lucrăm. De-a lungul timpului, evaluarea medicamentelor a fost făcută de obicei de echipe de membri provenind dintr-un singur stat membru. În agenția noastră sprijinim acum echipele mixte cu membrii care să provină din mai multe state membre. Asta înseamnă că sub coordonarea unui stat membru, acești membri ai echipei pot să-și asume responsabilitatea împreună. Aceste echipe multinaționale au avut o activitate încununată de succes, astfel avem astăzi participarea directă a 24 de state membre, cel mai înalt nivel de până acum. Această abordare va deveni din ce în ce mai importantă, mai ales dacă ne amintim de ceea ce am spus la început, pierderea experților în urma Brexit. În concluzie, Vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei MV pentru sprijinul permanent acordat agenției noastre, pentru aprobarea bugetului nostru și mai ales pentru că ne-a susținut atunci când am cerut un buget crescut de la Consiliu. În continuare avem probleme ce țin de resursele umane, pentru că activitatea noastră este în continuă creștere. Și de asemenea, mediul științific devine din ce în ce mai complex. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc lui Matias Grote pentru buna colaborare pe care am avut-o în trecut. Întotdeauna am simțit că este gata să ne sprijine în activitatea noastră și mă bucur foarte mult de asemenea că doamna Biliana Borzan a fost de acord să preia rolul de persoană de legătură de la domnul Grote și sunt convins că și cu domnia sa vom coopera la fel de eficient. Cu asta, domnule președinte, vă mulțumesc și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum putem începe dezbaterea, dând cuvântul persoanei de legătură, doamnei Liliana Borsen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor, azi aș dori să vă mulțumesc pentru prezență. Ați avut ocazia să ne prezentați niște reușite extraordinare din ultimul an. Vă mulțumim. De asemenea, aș dori și eu să mulțumesc fostului nostru coleg, Matius Grote. Cred că a făcut o treabă foarte bună. Pare bine să preiau acest mandat din mâinile dânsului. Cred că ne așteaptă vremuri interesante. V-ați referit și la Brexit, însă aș dori să subliniez chiar mai mult această chestiune. Care preconizați că sunt uh, efectele Brexitului chiar înainte de relocare? Dacă credeți că vă veți confrunta cu probleme de logistică și la modul operațional, pentru că nimeni nu știe ce efecte va avea Brexit-ul? Vă întreb dacă modulați diferite scenarii la nivelul agenției. Dat fiind faptul că mulți oameni sunt interesați de maniera în care se va face relocalizarea agenției dumneavoastră, aș întreba în ce moment ar trebui să aibă loc mutarea, înainte sau după plecarea Regatului Unit din Europa sau din Uniunea Europeană. Credeți că va fi afectată capacitatea agenției de a-și efectua activitatea datorită sau în cursul acestei mutări? Și, de asemenea, v-aș întreba care uh, credeți că ar fi locația ideală și ce ar trebui să pună la dispoziție. Sigur că Brexitul este problema cea mai importantă în momentul de față, dar uh, nu e singura problemă până la urmă pe care ar trebui să o discutăm. Și de aceea aș dori să formulez și o altă întrebare. În 2015, EMA a efectuat o evaluare pentru două sindrome, unul legat de durere și unul de tahicardie. și de asemenea ați analizat și um, un vaccin uh, care a fost considerat uh, sigur. Vă întreb dacă până acum v-au fost uh, aduse la cunoștințe și produse nesigure. Cum considerați că este relația dintre vaccinuri și autism și cum anume vă implicați în campaniile de conștientizare în ceea ce privește vaccinurile și importanța acestora. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai există și alți membri care doresc să intervină. Îmi cer scuze. Ah, ne-am văzut lista. Doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i spun ah, domnului director Guido Razi cât plăcere îmi face să-l întâlnim ah, și să putem să discutăm și aș vrea, prin intermediul lui, să-mi exprim uh, toată susținerea pentru această agenție care face o, o muncă remarcabilă în condiția uneori dificile, pentru că Parlamentul cere mult agenției fără să-i dea uneori mijloace suplimentare. Am două comentarii. Mai întâi, Primul se referă la noua procedură de autorizare a medicamentelor. Această procedură adaptată cu acele așa numite adaptative pathways care se referă la anumite terapii în cazul în care există o nevoie medicală nesatisfăcută și proiectul pune accentul pe un dialog de reglementare avansat și pe uh, oferirea unei autorizații temporare uh, pe baza unor date recoltate din teren. E un progres pentru că asta accelerează accesul pacienților la inovare, acolo unde există nevoi urgente. Deci acest proiect mi se pare foarte interesant, dar mi se pare că există încă zone de zone gri, să zicem așa, zone de umbră în ce privește informarea pacienților în cadrul acestui dispozitiv. Așadar, aș vrea uh, să primesc uh, mai multe asigurări uh, în acest sens. Agenția a publicat un raport excelent în vara aceasta privind evaluarea acestui proiect, proiect pilot, și aș vrea să știu care sunt efectele pe care le-a avut acest proiect pilot. Al doilea comentariu. Al doilea comentariu, desigur, e vorba de Brexit și voi încheia rapid pentru că deja s-a evocat acest subiect și de către dumneavoastră și de către colega mea. Brexitul uh, este adevărat, uh, este un mare necaz pentru noastră toți și o incertitudine pentru cei care lucrează în agenție. Eu doresc să se producă o relocalizare a agenției în cele mai bune uh, condiții, în primul rând în interesul agenției și aș vrea să știu care este pentru noastră impactul uh, Uh, pe care îl uh, va avea. Deci puteți să ne dați niște detalii în legătură cu situația și atmosfera de la noastră din agenție și îmi permit să spun că am propus, sigur, cu acordul orașului Lyon, de unde provin, ca această metropolă să poată primi Agenția Europeană a Medicamentului, pentru că Lyon are un pol de sănătate recunoscut internațional și mijloace care ar putea fi dezvoltate în interesul agenției. Thank you very much. Now, Ms. Mulțumesc foarte mult. Acum doamna Conecna. Mulțumesc. Am două întrebări concrete. Una. Se referă, în opinia mea, la Uh, regulamentul IPR, care are efecte asupra inovării. Maniera în care este reglementat acest sistem până acum permite firmelor să breveteze substanțe noi care nu au fost evaluate pe termen lung. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește brevetarea uh, unor medicamente, pentru că datele de care dispunem ne arată că 80% dintre medicamente nu sunt uh, suficient de inovatoare și cu toate acestea pot fi brevetate. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de reglementările legale, în acest caz, în momentul de față? Apoi, Comisia a efectuat un raport cu privire la îmbunătățirea accesului cetățenilor la medicamente și dumneavoastră ați spus că accesul ar trebui îmbunătățit, însă datorită exportului și în paralel la reimporturilor se creează o situație în care în unele state din Uniunea Europeană nu au acces la aceste medicamente. Și asta în condițiile în, în care medicamentele sunt considerate ca mărfuri normale. Deci uh, aș vrea să știu care este poziția EMA vis-a-vis -vis de această situație, dacă o consideră o problemă și ce posibilități uh, credeți că există de a face ceva concret pentru a rezolva această situație nesatisfăcătoare și care face ca anumiți pacienți în momentul de față să nu aibă acces la medicamente în potfida pieței libere din Europa. Mulțumesc, doamna Oaken. Mulțumesc. Bună ziua și bun venit, domnule Razi. M-am bucurat că ați menționat transparența în testele clinice și așteptăm cu interes bune rezultate după această lungă bătălie cu industria producătoare. Mulțumesc foarte mult! Am uh, totuși ceva probleme cu transparența recent. Ați introdus o nouă politică în ceea ce privește conflictul de interese. Vreau să știu ce resurse ați avut uh, la dispoziție pentru verificarea declarațiilor de interese și cum anume se implementează și dacă ați identificat cazuri de declarații uh, care sunt neconforme și dacă da, cum au fost tratate. Pentru că noi considerăm că nu ar trebui să existe niciun fel de conflict de interese în conformitate cu principiile bunei administrații. Deci nu este suficient să existe declarații de conflict de interese, pentru că avem nevoie de autorități puternice care să ia decizii în numele cetățenilor. Iar revenind la transparență, aici sunt uh, un pic dezamăgite strategia EMA și știu că știți asta. Avem mai nevoie de mai multă transparență atunci când este vorba de cercetare. S-a menționat aici vaccinul HPV. Dar se creează o anumită îngrijorează la nivelul părinților în ceea ce privește vaccinarea și asta este o problemă. Și și acest lucru ține de principiul bunei administrații. Doamna Conecna a menționat și faptul că se folosesc și medicamente în scopuri noi. Ibuprofen, de pildă, care există de mult pe piață se vinde la un preț foarte mare sub denumirea de pedema. ...180 de euro pentru tratamentul de o lună costă, în schimb, 210 euro sub denumirea de Vivacius pentru tratamentul hipertensiunii. Credeți că e nevoie de o campanie adresată doctorilor pentru a reveni la utilizarea acestor produse sub numele lor vechi? În ceea ce privește căile adaptive n-aș ascunde faptul că suntem foarte îngrijorați, la fel și anumite ONG-uri, și am menționat asta în repetate rânduri. Dacă procedura rapidă nu se aplică doar în cazuri excepționale, asigurându-ne ulterior că există o evaluare corespunzătoare. Nu mai obținem uh, suficiente date despre medicamentele respective dacă nu facem cercetare pe termen lung. Deci procedura accelerată ar trebui să fie doar o situație extremă și trebuie să fim siguri că nu devine un model. Acordați-mi doar 5 minute la televiziune și vă voi, voi convinge oamenii de această necesitate. Pentru că este vorba de protejarea pacienților și de protejarea eficienței medicamentelor și de protejarea cunoștințelor noastre. Mulțumesc, doamna Dali. Thank you, Chair, and thanks for... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc uh, uh, că sunteți astăzi alături noi. În primul rând vreau să vă felicit pentru efortul noastră de a avea un proces cât mai transparent pentru consumatori. Sper că asta va aduce schimbările necesare și va încuraja și alte agenții de reglementare a medicamentelor să fie transparente. Aș vrea să mă concentrez pe o chestiune legată de utilizarea de rutină a antibioticilor la animale care ar trebui să fie interzise în Europeană. Totuși, date de la EMA arată că fermierii și uh, veterinarii folosesc în continuare antibiotice puternice și asta este un uh, factor cheie în ce apariția și creșterea bacteriilor rezistente la antibiotice. De asemenea, sunt oameni de știință preocupați că utilizarea antibioticelor la ferme pune în pericol uh, sănătatea umană pentru că uh, stimulează dezvoltarea de bacterii care respect, uh, rezistă la cele mai puternice antibiotice. Vreau să știu care sunt opiniile noastre în această chestiune și dacă considerați că această utilizare crescută uh, uh, e cauzată de abordarea pe baze voluntare și dacă uh, asta nu cumva afectează uh, dezvoltarea unor medicamente de succes pentru sănătatea umană din cauza utilizărilor uh, în agricultură, în creșterea umană. Mulțumesc, domnul Șlec. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur că vă aflați alături de noi și vreau să vă pun câteva întrebări și am și unele comentarii de făcut. Primul punct e vorba de faptul că ați menționat Brexitul și nevoia ca Agenția Europeană a Medicamentului să se mute în viitor din Marea Britanie. Așadar, puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu această mutare, contactele între experți, rețeaua de experți. Ce intenționați să faceți? Să vă orientați către țările din estul Europei? Veți avea membrii permanenți printre experți și cum veți face ca să existe totuși o distanță rezonabilă între experți, agenție și cetățeni. Și dacă puteți să faceți unele comentarii în legătură cu posibilitățile de instalare ale agenției de după Brexit, deci cam ce prevede să faceți. În al doilea rând, este vorba de directiva din 2002, directiva privind medicamentele, care trebuie să permită evitarea Uh, contrafacerilor și vânzarea medicamentelor contrafăcute pe piața europeană. Și cred că termenul de transpunere a fost ianuarie 2013 și vreau să știu dacă acum se poate garanta că nu mai există astfel de medicamente pe piață. În acest an, Comisia a adoptat un act de care prelungește până în 2019 termenul de transpunere. Și e un lucru care mă uh, deranjează, și anume că Agenția Europeană a Medicamentului, prin act delegat, uh, toată procedura aceasta legată de agenție este amânată prin act delegat și uh, Organizația Europeană a Industriilor Farmaceutice a reușit să determine amânarea acestui termen cu cu câțiva ani buni. Așadar, cum se face că Agenția Europeană a Medicamentului a făcut în așa fel încât termenele de n-a făcut în așa fel încât, încât termenele de transpunere să fie respectate. Deci cum se face că implementarea acestor măsuri în statele membre a fost amânată când e vorba de sănătatea cetățenilor din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum putem asculta uh, reprezentantul uh, nostru, domnul uh, Borci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Brexit presupunând că articolul 50 va fi lansat în martie, presupunând, plus 2 ani, asta ne duce la 2019. Uh, e o perioadă foarte scurtă pentru mutare. Bun, știu că nu e o decizie EMA, dar cred că Consiliul ar trebui să fie presat ca să ia o decizie. Pentru că atunci când Brexitul se produce, pentru ei va fi doar o altă zi. Așa ar trebui să ne asigurăm că au fost deja mutați și că tranziția e una uh, foarte uh, lină. Asta e foarte important, extrem de important. Aș vrea să comentez că ar trebui să existe un task force în cadrul agenției, un grup de lucru care să se ocupe nu doar de mutare și nu să se uh, uh ocupe doar de uh, starea de spirit din agenție, Uh, că au dreptul parlamentarii să întrebe care este de spirit, dar să se ocupe și de mutare, pentru că există atâția concurenți uh, care doresc să ia agenția. Asta cred că cauzează și mai multe incertitudine. Deci trebuie să decidem, va fi orașul X și după aceea să lucrăm imediat. Da, sigur avem nevoie de, această, de acest grup de lucru. În al doilea rând, directorul foarte rapid s-a referit și îl citez la resursele umane, constrângerile legate de resurse umane, fără să dea prea multe detalii. De unde consideră că vin aceste constrângeri? În ce zonă consideră că nu are suficient personal? Din experiența mea ca politician și comisar, nu știu de nicio instituție care spune că are prea mulți oameni. Întotdeauna spune că are prea puțin. Așadar, ar putea aceste probleme să fie rezolvate, de exemplu, de economii care vor apărea? Uh, economii care vor uh, rezulta din scăderea lirei străine sau din uh, relocare? Apoi, economii din utilizarea resurselor pe care le avem deja. Deci, care sunt gândurile sale în această chestiune? Mulțumesc. Și acum, ultimul comentariu, comisia, domnul Ris, dacă aveți comentarii, vă rog. Nu am uh, comentarii, poate o remarcă generală. Relațiile noastre de lucru cu, cu domnul director și cu stafful său sunt excelente și încercăm să construim aceste relații în, fie, în fiecare zi, nu doar când ne întâlnim uh, la Comisie și Parlament, e vorba de relații funcționale și cotidiene un număr uh, mare de proiecte pe care colaborăm strâns, autorizare, inițiative noi, fonduri internaționale și vreau doar să mulțumesc foarte mult pentru această bună cooperare și sper să avem noi oportunități de colaborare uh, pe problemele care vor veni în viitor. Sigur, începește Brexit-ul, vom fi activ și vom oferi susținere în aceste eforturi în perioada următoare. Mulțumesc foarte mult. Acum dăm din nou cuvântul uh, domnului Gazi pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca cât mai, uh, să răspund la cât mai multe întrebări. Mm, scuze dacă voi rata vreuna, vă rog să mă corectați. Încerc să vorbesc despre Brexit uh, mai întâi, pentru că asta înseamnă că voi răspunde mult dintre noastre care au intervenit. o întrebare a fost care sunt problemele înainte de Brexit și care este climatul. Climatul de incertitudine pe care l-am menționat înseamnă că motivația oamenilor acum devine din ce în ce mai mult o problemă și am încercat să luăm anumite măsuri suplimentare ca să susținem personalul din acest punct de vedere. Am început de asemenea un proces de recrutare. Sunt unii oameni care vor să rămână în Marea Britanie și atunci își caută alte soluții. Am avut deja șase demisii în câteva luni și în cei cinci ani precedenți avusese mult mai puține. Monitorizăm de asemenea tendințele pentru procedura de selecție pe care am creat-o și vedem că unii candidați foarte buni și-au retras candidatura. Nu știu dacă are legătură cu Brexitul sau nu, dar asta s-a întâmplat uh, Una dintre motivațiile pe care le avem este să păstrăm fluxul uh, și trebuie să vedem dacă există o capacitate suplimentară în statele membre care să preia 20% din activitatea care acum este făcută de Marea Britanie Uh, de asemenea, încercăm să facem rețele de instruire, să instruim cât mai bine peste tot în Europa expertiză. Este un model simplu, dar un model foarte bun. Practic, oferim susținere atât pentru trainer cât și pentru cel instruit susținem ambele părți și asigurăm calitatea și accesibilitatea. Și această metodă de roade. Avem o echipă multinațională care se ocupă de acest lucru. De asemenea, ca să răspund la o întrebare punctuală venită de la domnul Borgi, avem un grup de lucru care, cum spuneam, monitorizează orice aspect posibil. În ce privește mutarea, nu suntem atât de preocupați de logistică. Acum doi ani, din nefericire, tocmai ne-am mutat într-o clădire nouă și când ne-am mutat a trebuit să ne blocăm activitatea timp de o oră. Asta a fost tot. Deci suntem pregătiți. Bine, suntem mulți în altă țară, e o poveste complet diferită. Nu suntem atât de preocupați de uh, locul în sine, ci de cât de uh, conectat este și de funcțional, pentru că conectivitatea e foarte importantă. Trebuie să aducem 40.000 de oameni în fiecare an la momentul potrivit și asta înseamnă că trebuie să avem un aeroport uh, și transport de suprafață aproape, 350 de camere pe noapte, 5 zile pe săptămână, deci acesta e tipul de uh, genul de lucruri care ne trebuie. A mai fost o întrebare legată de influența noastră. Influența noastră este zero. Nu avem niciun rol în a decide unde mergem și cum uh, să decidem. Decizia, din câte am înțeles, este complet în mâinile Consiliului, la nivelul șefilor de stat de aceea, lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să explicăm cum funcționăm și cât de importantă este siguranța și sănătatea Europei și competitivitatea sistemului european și că acestea sunt mizele dacă nu reușim să oferim un mediu funcțional agenției. Nu știu dacă am răspuns la toate chestiunile legate de Brexit, dacă nu, mă voi întoarce la aceste răspunsuri încă o dată. În ce privește vaccinul HPV, anti-HPV, aveți dreptate, am, am avut o revizuire. Comisia a discutat uh, baza științifică cu toate bazele disponibile, cu toate datele științifice disponibile și am ajuns la concluzia că cele două simptome descrise aveau aceeași frecvență la, și la populația vaccinată și la cea nevaccinată, deci nu există nicio legătură între, între vaccin și aceste două sindrome, cel puțin din toate datele pe care le-am avut, putem spune asta. Sperăm că dacă există un dezacord pe această temă, oamenii care nu sunt de acord să ofere și date științifice mai degrabă decât să discrediteze instituțiile. Abordarea noastră este aceeași și e bazată pe dovezi. Dacă se oferă dovezi noi, ca de obicei, vom lua decizii conform dovezilor. La fel uh, și vreau să mulțumesc pentru această ocazie de a uh, de a menționa problema autismului, știm cu toții că nu e nicio legătură între autism și vaccinuri, dacă asta e o discuție uh, care nu se sfârșește niciodată, a fost o știre falsă de, în legătură cu niște cazuri care n-au existat. De fapt, de deci ce e vorba de o legendă urbană care vine din mass media, dintr-un anumit, un anumit gen de mass media, cum se face uh, referirea, sunt reguli foarte clare. Chiar o singură persoană poate face acest lucru dacă există dovezi care identifică o problemă. Comisia are un calendar foarte clar ca să examineze toate dovezile și să vadă dacă această analiză trebuie făcută sau dacă se poate clarifica fără ea. Așa funcționează lucrurile. În ce privește abordarea non-vaccin, sigur că avem o preocupare foarte mare E, sigur, responsabilitatea statelor membre să facă campanii de promovare a vaccinării. Preocuparea noastră însă este foarte mare. Sperăm că putem coordona oarecum campania cu susținerea Comisiei. Am avut parte de susținere din partea Comisiei în cadrul uh, inițiativei antimicro- la rezistența antimicrobiană ca să facem eforturi și să evităm situația rușinoasă în care oameni să moară de boli banale, cum ar fi, nu știu, vărsat de vânt sau uh, uh, varicelă, boli care se pot evita cu niște vaccinuri simple. Uh, deci putem susține și putem oferi toate datele. Nu putem, evident, să promovăm în mod activ campania, dar Comisia cred că are un rol puternic de jucat. În ce privește căile adaptative, cred că asta vine de multe părți. În primul rând, aș vrea să vă ofer unele cifre. Există aplicații pentru 62 de medicamente care se treacă prin calea datativă. Am acceptat să examinăm doar 18 și numai 7 au fost uh, autorizate. Deci, nu putem, nu, putem să spunem că nu e o poveste de succes, dar nu putem spune că nu facilităm accesul. Ce înseamnă să treci pe această cale adaptativă? Înseamnă că abordezi o nevoie serioasă medicală și că nevoia de a genera generarea uh, datelor prin mod tradițional este imposibilă. Vorbesc de uh, boli ultra rare, unde tradițional vorbind, deci uh, testele clinice tradiționale nu se pot ține sau ar dura prea mult timp sau studiul trebuie să fie făcut în așa fel încât să abordeze realitatea bolii pe care o studiezi și metodologia și analiza risc-beneficiu, deci cum evaluăm uh, raportul acesta, uh, această metodologie nu se schimbă. Presupunând că ne adresăm, abordăm un, un grup foarte mic, o populație redusă. Beneficiul este mai mare, nu mai, mai redus, decât da, în situații în care el este mai redus. Problema unde apare? Apare pe ultima parte a lanțului. Cum putem să ne asigurăm că prescripția va respecta mandatul? Aceasta e o problemă nerezolvată, însă calea adaptativă este un proiect pilot, este o abordare care are multe, multe aspecte care trebuie încă discutate, încheiate și rezolvate. și o abordare posibilă pentru a probleme nerezolvate și mă bucur să vă anunț că pe 8 decembrie vom avea o ședință la sugestia Comisiei pentru a clarifica toate aceste aspecte, pentru a vedea dacă există o modalitate uh, care poate fi urmată în viitor, care sunt punctele tari, care uh, sunt lucrurile care pot fi îmbunătățite, ce trebuie schimbat și sper cu contribuția tuturor uh, părților implicate dacă există soluții mai bune sau soluții de a îmbunătăți abordarea uh, adaptată. Vă rugăm, ajutați-ne să găsim o modalitate. Totuși, nu cred, nu văd până acum prea multe propuneri noi de abordare a generării de dovezi fără planificarea unei reevaluări și un nou studiu. Fără un nou studiu este greu de generat aceste dovezi medicale. O altă problemă legată de brevete. Înțeleg de anumite probleme legate de prețuri de extensie a acestor brevete, de dorința unora de a se îmbogăți în loc să rezolve o problemă medicală sau să abordeze o problemă medicală cu într-o modalitate accesibilă, corectă pentru piață. Din nefericire, asta depășește complet uh, zona noastră de activitate. Nu avem nicio posibilitate de a aborda probleme legate de brevete. Putem, uh, uh, avem oarecare influență în domeniul pediatric, dar a, și încă ceva. Un, un lucru foarte important lipsurile de medicamente și importurile paralele. Încă o dată, nu putem decât să ne ocupăm de uh, lipsuri care vin uh, din probleme de calitate. Dar uh, avem toate statele membre reprezentate în uh, ECN în uh, Asociația Medicală, acolo este și Comisia și această problemă poate fi abordată. Sigur, uh, chestiunea importurilor și exporturilor paralele nu, nu putem noi să intervenim aici și să spunem uh, că ne-ar aparține din punct de vedere al competenței. Deci, cred că este o problemă majoră și că cineva va începe să discute consecințele acestor situații de import-export paralel. În ce privește conflictul de interese și avem două moduri de abordare. În permanență avem cam uh, șase persoane care lucrează în toată agenția, în toată rețeaua pentru a monitoriza în mod constant conflictele de interese. Sunt verificări proactive, verificări ex post, verificări la întâmplare. Cred că avem cea mai robustă politică privind conflictele de interese din lume și sunt mândru să spun asta. Nu suntem sigur un organ de poliție, dar salutăm și primim orice lansator de alerte, oricând cineva care are ceva de spus spune, suntem dorniți să reacționăm, dar nu putem trece mai departe de asta. Asta în legătură cu uh, conflictul de interese. Cred că politica noastră de conflict, legată de conflictele de interese este foarte bună, este cel mai bun lucru pe care îl putem face cred că legislația ne duce cumva dincolo de uh, competența noastră. Dați-mi să verific una dată dacă pot să mă mai fac niște informații. Cred că avem trei politici pentru diferite niveluri, management, experți, comitetul de experți și procedură privind încălcarea încrederii încă din 2012 și totul e public. Cum spuneam, avem nevoie de ajutorul unor persoane din exterior. Dacă acestea află ceva, pur și simplu trebuie să ne uh, anunțe și noi vom investiga. Apoi, cred că doamna Dali a întrebat în legătură cu utilizarea antibioticelor uh, uh utilizarea veterinară a antibioticilor. Am avut ținta de a reduce cu 60%, 65% utilizarea veterinară a antibioticilor. Colistil, da? 65% utilizarea, colistil, utilizarea colistilului. Al șaselea raport Esbach arată că s-a produs încă o dată o scădere în utilizarea antibioticilor veterinare. Încă sunt multe lucruri de făcut însă aici. Sunt de acord cu asta. Știu că Comisia are o abordare constantă legată de legislație. Noi credem că mergem în direcția cea bună și suntem uh, foarte Uh, încrezător că această legislație va reduce și mai mult utilizarea inutilă a uh, antibioticelor uh, la animale. De asemenea, pentru partea umană, marea problemă este utilizarea nepotrivită, utilizarea incorrectă. Pentru asta începește rezistența directă la, la oameni. Schimbarea atitudinii în legătură cu consumul de antibiotice este problema cheie și din nou există foarte multe uh, activități pe care le facem. Am uh, participat la multe activități de coordonare. Am uh, pierdut ceva. A, ah, da, începește falsificările, medicamentele falsificate. O problemă foarte importantă, medicamentele falsificate Implementarea, așa cum ați spus în mod corect, este responsabilitatea statelor membre. Nu avem nicio posibilitate să intervenim. După cum știți, putem interveni cu orientări, presiuni, declarații publice, dar nu direct. Deci, chestiunea specifică care poate fi, care trebuie abordată este dacă putem fi siguri că nu mai există medicamente contrafăcute în Europa. Sigur că nu putem fi siguri. Totuși, nivelul uh, de inspectare, capacitatea de inspectare a Europei este încă destul de bună. Avem uh, foarte puține cazuri de medicamente contrafăcute. Punctul foarte slab este internetul. 90% din ce se vinde pe internet este contrafăcut cu medicamente foarte periculoase. Deci, care uh, situația în țări care folosesc încă sistemul tradițional farmaceutic uh, e foarte redus nivelul la farmacii, foarte redus nivelul de medicamente contrafăcute noi încercăm să contribuim cât mai mult și la această abordare Uneori uh, aceste medicamente uh, sunt atât de scumpe încât sunt foarte tentante să fie furate și revândute aproape ca bijuteriile. Și uh, uneori mai fac și altceva, fură medicamentele și pe aceea le alterează și le uh, falsifică. Dar aici deja vorbim de, de o zonă de criminalitate și colaborăm cu alte organizații în lupta cu astfel de activități. Știu că unele țări folosesc uh, uh poliția de frontieră și alte uh, dar, încă o dată, implementarea este problema statelor membre. Uh, prețul e o altă chestiune. Nu avem putere directă, evident. Ce încercăm să facem este să fim uh, cât mai eficienți cu putință, să găsim modalități de a reduce povara inutilă a dezvoltării. Asta știm în general de la companii, asta se traduce în beneficii de piață, dar nu putem uh, influența direct. Ce putem face este să cooperăm mai eh, strict cu instituțiile eh, competente ca să determinăm eh, valoarea adăugată reală a unui medicament, dar cum se traduce asta în preț ne depășește pe noi. E de competența statelor membre mai degrabă și sigur că această fragmentare nu favorizează o negociere eficientă. Constrângere legate de resurse. Da, avem constrângeri legate de resurse. Vă dau câteva exemple. Deci e corect. Toată lumea spune am nevoie de mai multe resurse. Fiecare dintre managerii mei vine la mine și îmi spune am nevoie de mai multe resurse pentru activitatea mea. E o abordare normală. Totuși, a devenit critic din momentul în care am implementat trei regulamente fără nicio creștere substanțială a numărului de angajați. Am îmbunătățit uh, situația pe contracte pe termen scurt sau contracte ad interim care pot fi alocate activităților minore E vorba de nevoie de protecția datelor, de confidențialitate. Avem nevoie de oameni experimentați și oameni pe care să ne putem baza. Și un exemplu, pentru accesul la documente, am alocat 25 de oameni. 25 de oameni la accesul de, la documente înseamnă că trebuie să luăm uh, cei mai buni oameni, pentru că ei trebuie să știe despre ce vorbesc uh, atunci când eliberează date științifice și sigur uh, asta s-a făcut pe seama activităților uh, principale, activităților COR. Când am lansat inițiativa COR și am încercat să asistăm pe developerii lipsiți de experiență, a fost un efort foarte mare. A trebuit au trebuit multe ore uh, dedicate acestui efort și asta pentru a proteja pacienții, pentru că acești oameni uneori au uh, idei geniale, au un uh, medicament foarte bun pe care vor să-l dezvolte, dar nu au experiența necesară. Ceea ce înseamnă că uh, alocă pacienți la test, testul dă greș, pacientul a fost expus inutil și cu riscuri. Deci toate aceste activități sunt foarte solicitante. În trei ani am avut, uh, am oferit 600 de sfaturi științifice și sute de uh, cazuri de asistență de uh, protocol, la protocoale pentru dezvoltatori de medicamente lipsiți de experiență. Și capacitatea asta e la maxim. Și dacă peste, a, și peste asta ni s-a spus să reducem cu 2% în fiecare an forța de muncă în loc să creștem. Deși activitatea a crescut și asta e ușor de demonstrat, bugetul nostru crește, bugetul nostru este robust, e pozitiv, așadar uh, vedem că putem teoretic să incorporăm expertiză suplimentară, dar nu ne se permite să facem acest lucru. Și ajungem la punctul la care vom ceda, la punctul de rupere. dar nu trebuie să spun acest lucru aici în comisia noastră, pentru că de la asta am primit întotdeauna multă susținere. Președinte, mulțumesc foarte mult. Scuze dacă am uitat ceva. Very much, uh, and uh, I think that we can uh, close here this point and Cred că putem să închidem acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumim domnului Razi pentru această explicație și această prezentare atât de cuprinzătoare.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 Într-adevăr, vorbim de această rezoluție în ceea ce privește regulamentul privind medicamentele de uz pediatric. Această rezoluție este importantă din două motive. În primul rând, pentru că trebuie să menținem această mână de fier asupra Comisiei, care la începutul anului 2017 trebuie să publice raportul în ceea ce privește uh, activitatea privind regulamentul și punerea asta în aplicare, regulament care dateze din 2016 asociațiile, părinții copiilor care sunt bolnavi și primesc îngrijiri pediatrice așteaptă acest raport. Mie mi se pare foarte important ca el să nu întârzie și să fie publicat cât mai curând posibil, adică la începutul anului 2017. În al doilea rând, trebuie să putem să arătăm comisiei, mai ales dată fiind publicarea acestui raport, direcțiile de modificare și de îmbunătățire pe care deja le avem în vedere și pe care dorim să le propunem. propunem. Am fost uh, raportor atunci când lucrăm la regulamentul din 2016. Textul a fost într-adevăr îmbunătățit. Laboratoarele pot acum să testeze pediatric fiecare medicament dezvoltat pentru uz adult, însă sunt încă foarte multe obstacole de ordin practic care au limitat eficiența acestui regulament în special în ceea ce privește cancerul la copii. Așadar, din păcate, aici prea puțin vedem înregistrându-se progrese și e vorba de o problemă extrem de stringentă. Eu personal nu vreau neapărat o vizuire completă a regulamentului, dacă nu cumva, nu știu, comisia Um, justifică și ne spune că asta ar fi cea mai bună modalitate de îmbunătățire. Dar eu spun că e vorba de chestiuni urgente, nu vreau o revizuire, pentru că asta ar dura foarte mult. Pacienții nu au timp să aștepte. Textul, în forma sa actuală, este o foarte bună bază de lucru. Și ar fi total contraproductiv să revizuim principiile directoare cu totul însă pot fi um, introduse mai multe îmbunătățiri asupra textului. Și am să vă dau câteva idei în ceea ce privește, care să descrie um, moțiunea noastră. În primul rând, cercetările de care vorbeam nu trebuie să se uh, concentreze pe existența bolii la copil, ci pe mecanismele biologice ale bolii la adult. În cancerul la copii au fost mult prea multe scutii bazate pe um, justificarea că anumite forme de cancer nu există la copii. Trebuie așadar cercetări um, asupra medicamentelor de uz pediatric mult mai cuprinzătoare pentru că altfel nu putem autoriza niciun nou produs. În al doilea rând, planul de investigații trebuie să fie mult mai realist, pentru ca dialogul să fie stabilit cât mai uh, curent posibil, dialogul cu laboratoarele. În acest moment, planul este deseori uneori chiar abandonat, pentru că nu avem date clinice fiabile uh, Așadar, planificarea trebuie să fie mai flexibilă, dar în același timp mai um, consecventă. Apoi, trebuie reevaluat sistemul de sancțiuni, respective compensă, pentru a vedea cum îl putem îmbunătăți. Acum avem tot felul de măsuri, fie de protecție în plus pentru brevete, însă măsurile sunt aplicate prea târziu în stadiul procesului și nu duc la rezultatele pe care ni le dorim. cele șase luni de protecție sunt utile atunci când produsul este pus pe piață și pentru uz uh, la adulți, dar și la copii. Dacă e vorba doar de utilizare pediatrică, atunci deseori e vorba de cazuri rare, deci de piețe extrem de restrânse. Așadar, dacă îmbunătățim aceste măsuri și în același timp dacă um, stabilim um, sancțiuni pentru laboratoare, atunci toată lumea avea de câștigat. De ce spun că nu trebuie neapărat să revizuim cu totul regulamentul în întregimea sa? Pentru că aceste măsuri de care vorbesc sunt deja incluse în spiritul documentului legislativ în forma sa actuală și ar putea fi puse în aplicare foarte repede și cred că aceste măsuri pot beneficia de sprijin indiferent de grupul politic. Am tot discutat cu colegii mei și cred că ne putem pune de acord astfel încât lucrurile să se miște înainte, în beneficiu și în interesul copiilor bolnavi. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Miss Gentile. Sì, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja ocazia să subliniem importanța acestei discuții. Împărtășesc uh, necesitatea de a face lucrurile bine, dar și rapid, atunci când este vorba de o tematică de uh, mare importanță socială. Plecând de la cifrele pe care le cunoaștem punctual, 6.000 de copii sau adolescenți își pierd viața în fiecare an. Și pe lângă aceștia trebuie să ne gândim și la pacienții care, chiar dacă au supraviețuit, se confrunt confruntă cu limitări importante ale capacităților de acțiune și a calității vieților. Cred de asemenea că acest regulament uh, trebuie revizuit pentru a-i da mai multă claritate. În ceea ce privește valorificarea mecanismului de acțiune, precum și utilizarea preventivă a aceluiași medicament la vârstă matură, pentru că știm că informațiile în această privință sunt uh, numeroase și calificate. Și iată că e dificil, dacă nu chiar imposibil, ca o tumoare, o, se spune, care apare în mod normal la vârstă adultă, să apară și la minori. Și trebuie abordată și uh, la nivel oncologic la minori. Și în același timp uh, trebuie căutat un tratament și pentru acele forme oncologice care nu prea apar la vârsta adultă. Deci sunt elemente pe care trebuie să le reanalizăm pentru a permite cercetării să abordeze și această tematică care cu siguranță nu are avantaje economice pentru industrie, dar uh, are o mare importanță din punct de vedere social. Și de aceea cred că la definirea amendamentelor trebuie să se găsească un uh, numitor comun care să prevadă și stimulente, dar care să prevadă și crearea de rețele dar și implicarea instituțiilor publice, laboratoarelor universitare uh, și altor uh, organizații care doresc să fie implicate. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția pe care o discutăm astăzi pentru medicamentele de uz pediatric e foarte importantă. Trebuie să atragem atenția Comisiei asupra acestei nevoi stringente de reexaminare sau revizuire a regulamentului. Știm cu toții care este situația. Astăzi sărbătorim 10 ani de la aprobarea regulamentului 10 ani pentru medicină și pentru tehnologiile moderne înseamnă o epocă întreagă. Pentru că întotdeauna se întâmplă lucruri noi, tratamentele, terapiile se schimbă, medicii folosesc echipamente moderne, tehnologii personalizate de ultimă oră, de multe ori personalizate chiar până la nivel individual și același lucru se întâmplă și cu tratamentele și medicamentele. Așadar, avem nevoie de o raportare asupra medicamentelor de uz pediatric și raportul trebuie prezentat neapărat la finalul acestui an sau cel mai târziu la începutul anului următor. Și trebuie să vedem că încep activitățile legislative care au ca scop îmbunătățirea regulamentului actual. Sunt lucruri foarte importante pentru că vorbim de vieți omenești, vorbim de sănătatea oamenilor și mai mult vorbim despre copii. Deci, practic, obiectivul noului regulament ar trebui să fie multiplu. Pe de-o parte, să asigure accesul și, prin acces, înțeleg de asemenea costuri uh, rezonabile pentru tratament, dar, în același timp, trebuie să încurajăm companiile farma și diferitele instituții să contribuie la cercetare și la dezvoltarea de noi medicamente. Deseori, atunci când vorbim de legea brevetelor, vedem că ne concentrăm mai mult pe drepturile de proprietate intelectuală când vine vorba de produse medicamentoase. Modificarea regulamentului va duce la um, înlăturarea tuturor acestor tensiuni care apar între companiile farma. astfel încât ele să se poate concentra pe testele clinice și pe activitatea lor de cercetare. Ceea ce ne dorim, de fapt, este să folosim orice metodă pentru a îmbunătăți starea de sănătate a oamenilor și să salvăm vieți omenești. E foarte important, dar fiindcă vorbim de copii care suferă de cancer, dar nu numai, sunt copii care suferă de boli, boli rare. Oh. Vreau să spun că, deși problema este extrem de complexă și dificilă, noua forma regulamentului va contribui la soluții flexibile și la rezolvarea problemei precum și la dezvoltarea unei baze noi, unui nou punct de plecare pentru o utilizare mai eficientă a bugetelor la nivel național. Cei care vor beneficia în cele din urmă vor fi cei mai tineri dintre noi. Mulțumesc, domnul Pedicini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Această temă a utilizării pediatrice a medicamentelor necesită o atenție maximă din partea tuturor. De aceea și noi, în mare, împărtășim obiectivele acestei uh, rezoluții care pleacă de la lipsa uh, medicamentelor pentru tratarea anumitor afecțiuni la copii. Uh, tragem atenția și asupra unui posibil conflict de interese a membrilor Comitetului Pediatric o, utilizare a stimulentelor ar permite caselor de asigurări să dea uh, în lucru un studiu vis-a-vis -vis de utilizarea anumitor medicamente și pentru copii. Însă stimulentele pot fi uh, plătite doar, deja în condițiile în care o companie producătoare de farmaceutice arată că a efectuat un studiu în această prință, fără să existe rezultate concrete. Și acest lucru uneori le permite chiar și să-și extindă brevetele pentru medicamente pe care le au pentru uzul adult, chiar dacă nu s-a demonstrat niciun beneficiu pentru utilizarea de natură pediatrică. Această chestiune trebuie însă clarificată foarte urgent pentru că altfel riscăm să adoptăm o linie care să fie doar în favoarea producătorilor de medicamente, dar nu și în favoarea tratării bolilor pediatrice. Mulțumesc foarte mult. Întreb comisia dacă are comentarii pe această temă. Domnul Ris. Uh, so, uh, let me uh, first assure the health of uh, children is clearly an important societal and policy goal for European Union. Vă asigur în primul rând că pentru Comisia Europeană sănătatea copiilor reprezintă o prioritate. Salutăm discuțiile cu membrii Comisiei dumneavoastră, pentru că cu toții ne dorim să avem un instrument legislativ și politic cât mai benefic pentru copii. Comisia are în pregătire în acest moment cel de-al doilea raport în ceea ce privește regulamentul pentru medicamentele de uz pediatric, raport ce urmează a fi prezentat în Consiliu. Evident că acest regulament își propune să asigure accesul copiilor la aceste medicamente pentru ca ei să poată fi vindecați. În general, într-adevăr, așa cum ați observat și dumneavoastră, tindem să ne axăm atenția mai ales pe piața medicamentelor pentru adulți. Însă, vă reamintesc și ceea ce spuneau medicii pediatrii, și anume, copiii nu sunt pur și simplu niște adulți în miniatură. Acesta este raționamentul care a stat la baza regulamentului. Copiii au nevoi specifice și de, din acest motiv cercetările în domeniul medicamentelor dos pediatric trebuie să adeseze aceste probleme specifice. Regulamentul, evident, a fost un instrument extrem de important, a schimbat regulile jocului. Practic, companiile acum se ghidează după reguli noi și noi putem utiliza acest instrument pentru a cere, pentru a avea cerințe specifice pentru companiile farma. Un rezultat concret este că mai multe medicamente de uz pediatric au intrat pe piață în baza uh, cooperării dintre companiile Pharma și Agenția Europeană pentru Medicamente. Există, bineînțeles, și limite în ceea ce privește țintele pe care le poate atinge acest regulament. Regulamentul a introdus obligații la care s-au referit și câțiva dintre antevorbitori. Dar vorbim despre nevoi cu specific pediatric, deci ceea ce caracterizează numai pentru copii. Așadar, avem în pregătire al doilea raport, așa cum vă spuneam, și e o activitate de pregătire extrem de uh, minuțioasă. Trebuie să vedem exact care sunt problemele cu care ne confruntăm. Una din întrebări este, aceste noi produse, uh, abordează nevoile pediatrice cele mai frecvente? Cum ne putem asigura că, într-adevăr, copiii beneficiază de noile uh, idei din medicină, de exemplu, terapiile personalizate de care s-a vorbit aici? Oare prioritizăm suficient nevoile copiilor? E o întrebare pe care noi uh, în cadrul serviciilor comisiei, ne punem foarte des când analizăm textul regulamentului. Și în același timp analizăm impactul economic al regulamentului, concentrându-ne mai ales pe creșterea gradului de conștientizare. E o problemă extrem de spinoasă, dar să știți că facem tot posibilul. Să sperăm că în câteva săptămâni luna aceasta vom deschide și consultările publice pentru ca actorii interesați să poată să reacționeze la studii și la rezultatele lor. E foarte important ca toată lumea să aibă acces la aceste informații, toată lumea din uh, lumea medicinei pediatrice. Comisia nu este încă în punctul de a trage concluzii, deci nu pot să vă spun în acest moment ce vom face de acum încolo. Nu știu ce se va întâmpla în 2017. În plus, suntem de asemenea de părere că medicina pediatrică trebuie analizată într-un context mai larg. De exemplu, concluziile Consiliului uh, de la Consiliul pentru Produse Farmaceutice de anul acesta și observațiile foarte importante făcute acolo privind accesul la medicamente. Așadar, trebuie să avem în vedere un context mai larg. Regulamentul pentru medicamentele de uz pediatric este un instrument specific, dar foarte important pentru aceste nevoi specifice ale copiilor. Încercăm de asemenea să întăim cooperarea la nivel internațional. La finalul lunii septembrie am organizat o întâlnire între experții EMA, serviciile Comisiei și um, alți experți al altor servicii ale Agenției uh, de Omologare din Statele Unite pentru a vedea cum putem întări această cooperare transatlantică. Și am să închei cu o întrebare foarte specifică pe care ați ridicat-o dumneavoastră în ceea ce privește oncologia pediatrică. E un subiect la care ne tot întoarcem alături de colegii de la Agenția Europeană pentru Medicamente. Și în funcție de statisticile uh, pe care le avem, pot să vă spun că am putut să autorizăm 11 medicamente noi de uz uh, oncologic. vedeți că numele se îmbunătățesc. Dar, așa cum vă spuneam, trebuie să avem în vedere imaginea de ansamblu. Imediat ce raportul va fi finalizat de către comisie, va fi prezentat dumneavoastră și Consiliului și vom putea să um, continuăm discuțiile de atunci încolo. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vă amintesc că termenul pentru amendamente este pe 10 Uh, noiembrie la ora 12 și în Envi vom vota la finalul lunii decembrie. Nu mai avem nimic pe ordinea de zi. Următoarea reuniune va fi pe 21 noiembrie la Strasbourg. Vă mulțumesc tuturor și putem să închidem reuniunea de astăzi.